Stimați colegi, trecem la vot. Însă v-aș ruga să încercăm să termin într-o jumătate de oră, să putem merge la... să trecem la raportul despre Turcia. Și apoi o să vină ministrii danezi. Suntem la punctul 8 de pe ordinea de zi, votul. Domnul Berlinge, Berlinguer, care între timp ne-a părăsit, nu înțeleg de ce pentru că noi suntem cea mai interesantă comisie din Parlament. Ne-ați părăsit, domnule Berlinghe, însă trebuie să vă terminați treaba și mai precis raportul privitor la procesul de la Bologna. Vreți să ne spuneți ceva înainte de a trece la vot? Un minut. Foarte pe scurt, aș dori să vă atrag atenția la, asupra aliniatului 23 vorba de un amendament important care ține de detaliu și care are nevoie de atenția dumneavoastră pentru că se referă la fondul chestiunii. Relația dintre procesul de la Bologna, zona europeană a învățământului superior și comunitatea, Uniunea în sine. Știți că la București o să fie întâlnirea ministerială, bianuală, care va avea loc în afara Uniunii. E interesant că avem această zonă europeană a învățământului superior – în Uniune și consideră într-un mod ciudat, considerând că acea zonă e în afara Uniunii. Amendamentul accentuează nevoia de a lua în considerare acest fapt. Numai atât doream să vă spun înainte de vot. Mulțumim. Aveți cartele de vot? Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru împotrivă, abțineri, respins. 57-58 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. 57. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 12 voturi la 9, 60 pentru împotriva. Încă o dată, 60 pentru împotriva. Abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 64 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri respins. 66 pentru împotriva abțineri respins. 68 pentru împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Votul este deschis tot este închis. 82. Respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 100. 100 pentru împotriva abțineri, respins. 101 pentru împotriva abțineri, respins. 102 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri respins. 112 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 119 pe pagina următoare. Marek Migalski, 119 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru împotriva abțineri respins. 125 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 132 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ceea ce înseamnă, trecem la 141, Paliadeli, pentru, împotriva abțineri, verificăm, votul e deschis, la 141, votul este închis, 14 împotriva 10 pentru respins, 142 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Doamna Nevrilova. Și dacă era unul în plus, tot era respins. Să mi arătați de fiecare dată cu mâna sus. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 146, Badia Cucet, pentru împotrivă abțineri se adoptă, 145 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată la 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 156 pentru, împotrivă, verificăm. Vot e deschis la 156, domnul Matula, vot este închis, respins cu 13 împotrivă, 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 și 159 pentru împotrivă abțineri respins, 160 pentru împotrivă abțineri respins, 161 pentru împotrivă abțineri se adoptă 162 pentru împotrivă abțineri respins. 164 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 166 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Asta înseamnă că Trecem la 169. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 173. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 174. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 175, votul este deschis, votul este închis, respins cu 19 voturi, Compromisul 11 pentru, împotriva țineri se adoptă. Trecem la 180 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 183 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 184 pentru, cer scuze, 184 devine caduc. Nu, 185 votăm pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 190. Matula pentru împotriva abțineri se adoptă. 191 pentru împotriva abțineri respins. 192 pentru împotriva abțineri respins, 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202. Verificăm. 201. Votul este deschis pentru 201. Votul este închis. 17 împotrivă. Nu funcționează acolo consola. Unde eram, deci? 202. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 211, Silvia Costa, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 212 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 213 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 213, votul este deschis, votul este închis. paisprezece împotrivă e respins. 214 era, trecem la 215. Respins, compromisul 15 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Ceea ce înseamnă că trecem la prima parte de la 10, 11, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. E 11, votul e deschis la 11, închis. 13 la 12 se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 14 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Votul e deschis la 14.15. Votul este închis. 17 împotriva, 9 pentru, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 23, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Prima parte de la 23, votul e deschis, votul este închis. 16 la 10, respins. Partea a doua, pentru împotrivă abțineri, respins. 24, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 25, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27, pentru împotrivă abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 31 pentru, împotrivă, abțineri respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trei pentru împotriva abțineri respins, patru împotriva abțineri se adoptă. Avizul IMCO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 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri, respins. 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 14 15, 16 pentru împotriva abțineri, toate se adoptă. Asta ne aduce la votul final. Votul este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicităm, domnule Berlanghe. Vreați să ne mai spuneți ceva, foarte pe scurt? În primul rând, Am făcut uh, o greșeală inițial pentru că m-am abținut. Nu vreau să mă abțin. Deci ați putea corecta în procesul verbal. Și în al doilea rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, dar mai ales președintei comisiei, care a demarat întregul proces cu un raport în 2009 acest raport se aliniază aceleași gândiri. Practic, am luat o decizie importantă și, evident, sper, sper că plenara o să sprijine demersul nostru. Am dori ca eventual acesta să se voteze în plenara din martie cel târziu, pentru că în aprilie o să fie conferința de la București ar fi bine pentru întâlnirea ministerială de acolo să știe care este dorința Parlamentului. În al doilea rând, cred că votul nostru este deosebit de important pentru că noi am acționat în mod constructiv, creând spațiu european și acest proces Bologna. Călătoria e una spinoasă, într-adevăr. E nevoie de sprijin pentru acest demers. Nu putem să lăsăm lucrurile la latitudinea universităților doar. De aceea s-a decis că statele membre au anumite competențe în acest sens și că au interese proprii, însă în același timp căzut de acord că și Uniunea Europeană are un rol de jucat și are competențe proprii. Asta spune raportul. Asta oferă un instrumente Comisiei și Consiliului. Trebuie să mergem mai departe. Mulțumim, domnule Berlinger. Colegii din alte grupuri, încercați, vă rog, să vă asigurați că discutăm acest lucru în plenară. Procesul Bologna interesează pe toți studenții noștri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 Amendamentul oral 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 15. S-a deschis votul. is closed. S-a închis votul. Nouăsprezece împotrivă, 5 pentru respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 19. S-a închis votul. Respins. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 22. A doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. 22 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri respins. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru Împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, Mă scuzați, 36 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 36. S-a închis votul. 13 pentru, 11 pentru, împotrivă. 37 pentru, împotrivă. E caduc, da. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Ca 40 s-a deschis votul. S-a închis. 14 împotrivă, 10 pentru, respins. 41 pentru, împotrivă, respins. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 7, doamna Costa, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. 22 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări domnului Lökegaard. Turkish. So, now we come before the Danish presidency we come... Înainte de președinția daneză vom discuta despre raportul domnului Tökes. You have the floor. Aveți cuvântul, domnule Tökes. Yes, thank you. I just a moment. Yes. Tisztelt uh, kollégák, kedves, kedves elnök asszony, tisztelt kollégák. Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, dragi colegi, poate că voi părea oarecum subiectiv când uh, veți uh, auzi prezentarea mea. După cum știți, în Europa Centrală și Răsăriteană, a existat o neînțelegere, o neîncredere foarte mare la adresa Uniunii Europene, mai ales în ultima vreme. Și cred că ar trebui să combatem această neîncredere și să încercăm să recăpătăm încrederea oamenilor în Uniunea Europeană. Iar în această situație specifică vă pot spune că procesul de la Bolonia are și el de a face cu acest val de neîncredere pe care l-au cetățenii față de Uniunea Europeană mai ales deoarece procesul de la Bologna a fost introdus destul de abrupt, mai ales în țările postcomuniste, precum România. Și din cauza acestei uh, implementări atât de abrupte a procesului de la Bologna, nu a existat suficient timp pentru a schimba structura programelor școlare și a cursurilor. Și de aceea cred că e foarte important ca prin acest raport să încercăm să venim cu niște sugestii constructive. Raportul domnului Berlinger este de asemenea foarte important, deoarece trebuie să clădim acea credibilitate și încredere despre care vorbeam față de Uniunea Europeană prin astfel de proiecte care pe termen lung ne vor aduce multe de câștigat vor moderniza sistemul nostru de învățământ. De fapt, acesta este obiectivul pe termen lung pe care îl avem. Din cauza crizei economice actuale și a crizei generalizate prin care trecem acum peste tot în Uniunea Europeană, de fapt în toată lumea, nu doar în Uniunea Europeană, știm că acest proces va fi foarte anevoios iar țărilor din uh, Europa Centrală și Răsăriteană le va fi deosebit de greu, mai ales în sistemul de învățământ superior. Ne confruntăm cu niște provocări majore, deci nu doar în țările noastre, ci și în celelalte țări din Uniunea Europeană. Deci întreaga Uniune are probleme în această privință. Perspectiva Parlamentului European Uh, este un subiect asupra căruia am lucrat de ceva timp, iar pe 20 septembrie 2011 s-a publicat o comunicare. Dacă e să folosim acea comunicare drept uh, punct de plecare pentru munca noastră, putem vedea cum putem dezvolta sistemul nostru de învățământ superior într-un mod viabil și uh, durabil. Cel puțin despre asta vorbește Comisia Europeană în comunicarea respectivă. Cred că sunteți cu toții conștienți de faptul că sistemul de învățământ superior reprezintă un instrument pentru combaterea șomajului. Și știți că ne confruntăm cu că avem niște provocări majore în acest domeniu. Știm cât de mare este șomajul în rândul tinerilor acum, peste tot în Uniunea Europeană. Știm de asemenea că acest fenomen, șomajul în rândul tinerilor, e mai ridicat decât uh, șomajul în general. Problema e că avem tineri șomeri care sunt foarte care sunt calificați. Șomajul în rândul tinerilor scade însă odată cu nivelul de calificare al acestor tineri și de aceea vă dați seama cât de important este să încurajăm acești tineri să dobândească un nivel cât mai ridicat. Tocmai pentru a combate acest fenomen al șomajului în rândul tinerilor. Există de asemenea și niște date statistice remarcabile pe care ne putem baza. În momentul de față, aproximativ 26% din forța de muncă este ocupată de tineri uh, cu înalte calificări. Știm însă că pe viitor lucrurile se vor schimba. Conform strategiei 2020, această cifră va crește la 30, între 34 și 40%. Deci e vorba de procentul de forță de muncă ocupată de tineri cu înalte calificări. Deci această diferență procentuală va trebui o, asigurată. Și asta înseamnă că trebuie să modernizăm sistemul de învățământ superior peste tot în Uniunea Europeană. Un alt indicator uh, foarte grăitor în acest domeniu vine din faptul că printre cele 500 de universități uh, uh, renumite la nivel internațional, 200 sunt europene. Asta înseamnă că 300 din cele 500 de universități renumite sunt din afara Uniunii Europene. Și asta în ciuda faptului că în uh, Uniunea Europeană avem în jur de 4.000 de instituții universitare. Prin urmare, cetățenii europeni își pot pune întrebarea de ce nu avem o pondere mai importantă la nivel internațional. Deci doar 200 din cele, cele mai bune 500 de universități mondiale sunt din Europa. Iar cât despre universitățile din Europa Centrală și Răsăritean, aproape că niciuna nu se află pe această listă. E o problemă asupra cărei ar trebui să ne îndreptăm atenția. Aceste date statistice ne arată că trebuie să luăm foarte în serios procesul de modernizare. Deci procesul de la Bolonia trebuie luat foarte în serios de noi. Un comentariu acum, dacă îmi permiteți. Ambele programe sunt complementare. E o combinație extraordinară, iar în momentul de față, în Parlamentul European, în Comisia pentru Cultură și Educație, ne concentrăm foarte clar asupra două rapoarte diferite care ne oferă o perspectivă diferită asupra unui subiect comun. Și aș vrea să mă refer la câteva elemente din proiectul de raport pe care îl aveți deja tradus în limbile dumneavoastră. Vom analiza eventualele amendamente, vom accepta, bineînțeles, amendamente, însă, înainte de asta, aș vrea să vă prezint câteva aspecte esențiale din acest dosar. Să nu uităm că trăim într-o lume care se află în continuă mișcare și transformare, iar noi trebuie să ne adaptăm în mod constant. Dacă e să comparăm activitatea universităților convenționale, vedem că în momentul de față există din ce în ce mai multe programe de învățare pe parcursul întregii vieți. Și trebuie să fim rapizi să oferim aceste posibilități de formare permanentă, ar trebui să ne adaptăm mult mai rapid la situație. Un alt aspect important este mobilitatea. Mobilitatea între universități, între instituții și între diferite domenii de studiu. Bineînțeles, e importantă și mobilitatea între statele membre. Trebuie să existe un anumit nivel de permeabilitate între diferitele domenii, să poți să treci de la un domeniu la altul. Nu putem avea și aici un fel de cortină de fier între diferitele instituții sau discipline pe care le acoperă sistemul de învățământ superior. Și dacă ne uităm la sistemul de învățământ uh, superior din Europa răsăriteană, cei care erau în spatele cortinei de fier, vedem cât de mult sprijin trebuie să le oferim. Deci, după cum spuneam, situația se schimbă constant și de aceea trebuie să investim și să avem și să promovăm niște tehnici de învățare moderne. E clar, pentru asta e nevoie de bani. E un argument uh, evident, însă cu toții știm că democrația are un preț. Însă dacă societatea noastră crede în importanța acestor investiții, mai ales în domeniul cercetării și inovației, vom avea de câștigat, deoarece astfel de investiții dau roade. Un alt aspect se referă la piața muncii. Dacă e să analizăm îndeaproape această piață a muncii și modelele tradiționale de învățământ superior, vedem că există aici o oarecare prăpastie. Trebuie să grăbim cumva trecerea de pe băncile școlii la locul de muncă. Deci trebuie să creăm aici o punte care în momentul de față nu prea există. Trebuie să-i ajutăm pe cei care își obțin diplomele universitare să obțină cât mai repede un loc de muncă. În România, de exemplu, în 2008 s-a introdus un nou sistem de acreditare a universităților. Tocmai pentru a încerca să se facă față lipsurilor de pe piața muncii. Și am monitorizat uh, nivelul de mm, intrare pe piața muncii a celor a absolvenților. Am văzut că în anumite domenii absolvenților le era foarte ușor să-și găsească un loc de muncă, pe când în alte discipline le era mult mai ușor. Asta ne arată un alt lucru și anume că trebuie să colaborăm foarte mult cu partenerii externi. Sistemul de învățământ uh, superior ar trebui să fie foarte bine integrat în societate și aici mă gândesc la ONG-uri, la agenții publice și la alte organizații care funcționează în cadrul societății. Există anumite organizații care oferă, de exemplu, pregătire în sectorul bancar. Altele care sunt active în um, sectorul petrolier. Deci există foarte multe oportunități pentru a-i pregăti pe tineri așa cum trebuie în vederea angajării. Există de asemenea și anumite elemente disproporționate, să zic așa, între diferitele state membre. Dacă e să ne uităm la granița dintre România și Ungaria, Știm că există regiuni pe fiecare parte a frontierei care colaborează, care cooperează foarte bine. Seger și Timișoara, de exemplu. Sunt două astfel de regiuni care cooperează foarte bine și care au uh, niște contact și un, în care instituțiile universitare au stabilit niște legături și niște contacte permanente. E ceva foarte bun care trebuie încurajat. Însă același fel de cooperare trebuie acum uh, stabilită între Europa Occidentală și cea răsăriteană. Trebuie să elaborăm programe școlare comune, de exemplu, să avem un nivel unic pentru a putea compara astfel programe școlare similare și pentru a stabili un nivel de competențe asemănător de la o țară la alta. De asemenea, în spațiul european ar trebui să încercăm să creăm o zonă universitară unică. Putem crea asta prin sistemul de burse Erasmus, de exemplu, sau prin alt fel de programe asemănătoare. Erasmus a fost uh, un succes deosebit. Peste 10.000 Zeci de mii de studenți au avut șansa de a participa la acest program până acum și foarte multe persoane pe care le cunosc au avut astfel posibilitatea să studieze în străinătate, în Franța sau în alte țări. Sunt persoane care au învățat în străinătate, după care s-au întors în România și astfel au contribuit foarte mult la bunăstarea societății noastre. Ne-au permis să ne integrăm mai bine în Uniunea Europeană. De asemenea, avem o forță de muncă înalt calificată datorită participării la acest program. E foarte important să fie alocate niște resurse clare pentru astfel de programe. Iar programele de masterat sunt niște programe care merită investiții suplimentare. Bineînțeles, pentru toate acestea e nevoie de finanțare, e nevoie de fonduri și știm că în momentul de față Uniunea Europeană trebuie să reducă foarte mult cheltuielile Da, e drept că trebuie să facem economie, însă să nu uităm și acest domeniu. Vă mulțumesc, domnule Tăcheș. Dumneavoastră ne-ați uh, făcut o prezentare foarte extinsă a sistemului de învățământ superior din Europa. Eu aș vrea să vă spun că nu doar uh, universitățile din Europa răsăriteană au de suferit în cadrul procesului de la Bolonia, nu, toate universitățile au întâmpinat probleme în urma introducerii acestui proces. Și mă gândesc că instituțiile din Europa răsăriteană poate că au un avantaj, anume faptul că oricum trebuiau să se schimbe, oricum trebuiau să se reformeze. Să deocamdată lucrurile funcționează destul de bine pe ansamblu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o în legătură cu situația din România. V-ați referit și la acea colaborare interregională. A fost foarte interesant tot ce, ce, ce ne-ați spus. Cinci persoane acum au cerut cuvântul. Vă rog să fiți succinți, deoarece președinția daneză va veni aici la ora 10. De la 10 trebuie să încercăm să terminăm. Doamna Nevedelova, vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun că sunt de acord cu tot ceea ce a spus raportorul. Acest raport e o bază bună de la care putem porni, cred că va fi nevoie de doar câteva amendamente pentru a-l îmbunătăți. Deci sunt de acord cu tot ceea ce ați spus, domnule raportor, și e clar că există mari diferențe între Europa Occidentală și cea răsăriteană. Iar modelul dumneavoastră de cooperare pe care l-ați propus în ceea ce privește programul școlar e foarte bun. Deci sunt niște soluții foarte bune. E foarte bine ca tinerii să-și poată folosi diplomele, indiferent de locul unde au studiat. De asemenea, o idee binevenită e cooperarea între companii și universități. Suntem de acord cu așa ceva, deoarece putem vedea de la bun început uh, ce abilități trebuie să dobândească viitorii absolvenți. Cum ar fi limbile străine, trebuie să îi îndrumăm de-a lungul studiilor și chiar și după ce își uh, obțin diplomele universitare. Nu trebuie însă să trecem cu vederea un lucru. Nu e vorba aici de avea cât mai mulți absolvenți. E vorba mai mult de um, realizarea individuală a fiecăruia. Ar trebui să îi ajutăm pe acești absolvenți să-și continue dezvoltarea, să ajungă niște persoane împlinite la un moment dat. Da, vorbeați de asemenea despre trecerea de pe băncile școlii la locul de muncă. Da, e ceva important și stagiarii sunt importanți. Iar pentru noi, Parlamentul important europene, e important să avem un cuvânt, un cuvânt de spus în legătură și cu modul în care funcționează stagiile. De, chiar la Parlamentul European există stagiari care lucrează gratis. Și dacă vrem să schimbăm uh, situația, poate că ar trebui să facem curat la noi acasă, în primul rând. Vă mulțumesc. Domnul Zver. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Uh, ne prečestitam gospodu Colegul Tăcășuza. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul Tăcăș pentru analiza sa aprofundată a procesului de la Bolonia. Aș vrea să amintesc tuturor că acesta este al patrulea document la care lucrăm în legătură cu sistemul de învățământ superior în această legislatură și domnul Schmidt a uh, elaborat un uh, <clears throat> document uh, foarte interesant. Domnul Berninger, în raportul său, vorbește despre rolul instituțiilor europene în dezvoltarea procesului de la Bologna. Acest raport raport se concentrează asupra structurii interne a învățământului superior și cred că este foarte important să facem acest lucru pentru că de la începutul acestei perioade legislative am început uh, practic o nouă decadă a procesului de la Bolonia și trebuie să transmitem un, un mesaj politic important. Trebuie să recunoaștem că mentalitățile fostului sistem universitar sunt încă prezente în uh, mințile profesorilor și studenților. De aceea trebuie dus mai departe acest proces de la Bolonia. În uh, Europa Occidentală acest proces are loc în uh, fiecare țară. Dar în țările foste comuniste, procesul de la Bolonia este deosebit de important și vorbesc aici despre țările din Europa Centrală și de Est, care au trebuit să facă față și tranziției către democrație. Procesul de la Bolonia este uh, o, o, um, o un punct de referință în acest uh, proces și credem că a contribuit la accelerarea uh, democratizării. Sigur că procesul de la Bolonia este important în întreaga Europa, dar a avut o importanță mult mai mare în Europa Centrală și de Est. Trebuie să accelerăm acest proces în următoarele decade pentru a putea uh, concura cu sistemele anglosaxon sau oriental. Da, mulțumesc. Cred că Laszlo a acoperit foarte multe dintre problemele existente, a făcut niște remarci excelente și cred că trebuie să uh, profităm de uh, posibilitățile pe care le au universitățile de a accelera procesul de la Bolonia, ținând cont și de uh, strategia Europa 2020 și de obiectivele stabilite. Sigur că acestea sunt uh, vitale pentru viitorul Europei. Dacă lucrurile nu ies bine, evident că tinerii care ies de pe băncile universităților uh, nu vor asigura competitivitatea Europei. Avem 200 de universități în primele 500 din lume și acest lucru nu ne satisface. Ar trebui să vedem care sunt bunele practici. Uh, s-a spus că unele uh, universități permit absolvenților să se integreze pe piața muncii mai repede. Trebuie să vedem cum fac ele acest lucru și poate să aducem și câțiva reprezentanți ai uh, celor mai bune universități aici pentru a putea învăța de la ei <clears throat> și pentru a-i face un model pentru ceilalți. Sigur că uh, există ideea că avem uh, state independente și autonomie universitară. Uh, ideea asta nu mai nu cred că funcționează bine. Am văzut Universitatea Santiago de Compostela care era foarte bine conformată conformată cerințelor firmelor care urmau să uh, angajeze absolvenții și uh, m-a impresionat uh, uh, de asemenea numărul de lucrări publicate uh, de uh, studenți și profesori acolo. Sigur că putem uh, publica foarte multe lucruri, dar dacă studenții nu sunt pregătiți pentru piața muncii așa cum arată ea astăzi, atunci universitățile nu își ating scopul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul... doamna Paliadeli. Mulțumesc. Sigur că este foarte important să observăm acum că Comisia acordă atât de mult atenție educației și învățământului superior. Dar asta decurge din nevoia de a promova universitățile și din nevoile pieței muncii. Aș vrea să îl felicit pe domnul Berlinger și pe domnul Tökeș pentru rapoartele lor. Aș vrea totuși să ridic niște probleme, mai ales în ceea ce privește evaluarea universităților pe plan internațional se repun în cauză criteriile care stau la baza acestor evaluări. Un eventual răspuns din partea culturii europene ar fi să-și creeze propriul sistem de selecție, deci să propunem un sistem propriu de evaluare pentru a uh, promova anumite norme, anumite metode de predare care ar putea fi, predate, care ar putea fi preluate și de alte universități printr-o reevaluare a uh, programe. Adică Universitatea din Hong Kong sau din Shanghai uh, nu trebuie să stabilească criterii uh, inflexibile la care trebuie să se adapteze universitățile europene. Cred că avem o tradiție Uh, foarte bună în domeniul uh, învățământului superior pe care putem să o exploatăm. De asemenea, cred că există anumite, anumite termeni care sunt uh, folosiți atunci când se fac apeluri la finanțare care ar putea fi um, um, ar putea duce la confuzii. De exemplu, inovație, acest lucru poate însemna că anumite domenii nu pot uh, avea acces la uh, uh, finanțare, deși se ocupă tot de uh, materii ce țin de domeniul științific. Uh, Cercetare, iarăși, este un termen vag și care trimite aproape în exclusivitate la laboratoarele de chimie, la laboratoarele de medicină și așa mai departe. Cred că acest lucru nu este corect pentru că ar trebui ca acest termen să se extindă și la alte domenii care nu țin neapărat de uh, o activitate de laborator. Inovarea trebuie să existe în toate domeniile. Uh, din păcate, există numeroși absolvenți șomeri și asta este o problemă pe care o putem ridica și asta ține și de calitatea învățământului, nu neapărat de numărul de absolvenți. Uh, și aș vrea să conchid cu un element foarte periculos. E vorba de legătura între universități și uh, Uh, întreprinderi. Pe de o parte, e foarte importantă această relație, să, trebuie să punem accentul pe utilizarea, uh, pe felul în care sunt folosite diplomele, dar am putut să observăm de asemenea că există probleme ce țin de adaptarea programelor școlare la nevoile pieței muncii. Și mă întreb, ar fi oare util la nivelul universităților europene să urmăm orientările uh, întreprinderilor private pentru a elabora programele de studiu e un element uh, pe care trebuie să-l luăm în seamă. Sunt de acord că trebuie extins procesul de la Bologna, procesul de evaluare și procesul de adaptare la modele care să, vă, să permită absolvenților din statele membre să își găsească de lucru în alte state ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Da, mulțumim. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, uh, vreau să-i mulțumesc domnului Tocheș și să constat că aceste două rapoarte nu ar trebui să se contrazică. Este important să spunem că suntem de acord cu un sistem de învățământ superior de calitate și care să aibă o contribuție, mai ales acum, în momente de criză. Dar nu și nu putem spune că așteptăm să treacă criza pentru a ne ocupa de universități învățământul, educația sunt valori în sine de care trebuie să ne ocupăm tot timpul, indiferent dacă este sau nu criză. Și în cele din urmă am uh, problem cu punctul 5 din raportul noastră, unde lăudați faptul că Comisia uh, se ocupă de clasificarea universităților. Am discutat deja uh, acest subiect și cred că avem nevoie de mai multe informații în ceea ce privește uh, felul în care uh, se face această evaluare și ce înseamnă ea. Cred că o clasificare a celor mai bune sau mai proaste universități din Europa nu ne va ajuta. Ceea ce ne trebuie este, de fapt, o bază de date la care să apeleze studenții sau viitorii studenți în legătură cu um, materiile care pot fi studiate în diverse universități. N-ar trebui să ne apucăm să dăm note universităților. Mulțumim. Petra, aș vrea să spun, spune doamna președinte, că acest punct 5 uh, este foarte amplu. Nu se vorbește aici numai despre evaluare și clasificare, ci și despre predare și felul în care studenților li se uh, transmit informații. Acum, uh, domnul Papa Nicolau. Și eu vreau să mulțumesc domnului Tăcăș pentru abordarea uh, foarte exhaustivă. Sunt de acord cu uh, ceea ce spune dumnealui în legătură cu nevoia de reforme în învățământul superior. Știu că trebuie să umplem acest uh, gol dintre învățământ superior și piața muncii. Așa cum spunea și doamna Paliaveli, nimeni nu spune că trebuie să uh, ne luăm după nevoile pieței atunci când uh, alegem materiile pe care le predăm, dar e important pentru Europa să știe de exemplu, că în următorii ani va fi nevoie de oameni calificați în domeniul informaticii și să uh, evităm pregătirea prea multora în alte domenii, precum, știu eu, avocatura. Sunt de acord cu acest principiu. Și aș vrea să mai adaug ceva. Spunem cu toții că în strategia noastră pentru Europa anului 2020, deci următorii uh, câțiva ani, se uh, subliniază legătura dintre uh, educare, inovare și uh, economie. Cum putem sprijini acest uh, triunghi? am dis... cred că ar fi nevoie de o finanțare adecvată la nivel european și nu înțeleg cum putem merge mai departe în aceste timpuri de criză, în condițiile în care în foarte multe state membre se reduce finanțarea sistemelor de educație. Uh, se publică informații și date statistice și în foarte multe state membre se constată mai ales pentru acelea care trec printr-o recesiune aprofundată, se constată că au, uh, că există uh, reduceri importante în uh, liniile bugetare dedicate domeniilor educaționale. Cred, deci, că acest, în acest raport nu putem condamna această abordare. Dacă domnul uh, raportor este de acord, am să-i transmit o notă, pentru că este important să punem accentul și pe aceste aspecte. Da, mulțumesc. Mai avem trei vorbitori. Vă rog să fiți conciși pentru că reprezentanții președinției daneze așteaptă la ușă. Trebuie să fim și noi punctuali. Domnul Horis. Da, mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc domnului Tăcăș pentru raport. Esența acestuia este că nu trebuie să ne referim la cantitate, ci la calitatea învățământului. Iar în ceea ce privește finanțarea, chiar la nivel național, ar trebui subliniat, subliniat aspectul calitativ. Trebuie subliniată importanța cercetării pentru industrii și pentru piața muncii și ar trebui de asemenea să uh, subliniem rolul artelor frumoase. Cred că trebuie să uh, folosim și fondurile de care uh, dispunem la nivel european și să punem în continuare accentul pe calitate. Vreau și eu să mulțumesc domnului Tăcăș pentru uh, raport. Sunt uh, profesor universitar și acest raport îmi este foarte aproape de suflet. Aspectele discutate aici uh, mm, uh, îmi, uh, îmi sunt uh, foarte cunoscute. Trebuie să punem într-adevăr accentul pe calitate, dar foarte adesea în Polonia vedem că universitățile nu fac decât să scoată de pe băncile lor noi șomeri Trebuie să facem diferența între universitățile uh, cu caracter tehnic și uh, universitățile de tip academic. Uh, sigur că școlile tehnice trebuie să furnizeze personal pentru um, activitățile industriale. Universitățile Mm, însă nu pregătesc întotdeauna oameni pentru piața muncii. Asta este și uh, ideea uh, pe care s-au fondat universitățile de-a lungul uh, anilor. Și, de asemenea, aș atrage atenția asupra noilor uh, clasificări ale universităților. Noi nu suntem mulțumiți uh, de clasificarea universităților europene, dar în părerea mea este că n-ar trebui creată o astfel de clasificare, pentru că nu servește niciunui scop. Și, în ultimul rând, trebuie să nu uităm autonomia universitară și autonomia statelor membre în crearea sistemelor educaționale. Vă rog să vorbiți mai încet, dacă e posibil, pentru uh, un italian. Ehm, spune doamna președinte. Da, ehm, n-am să vă ehm, răpesc prea mult timp pentru că am să redactez câteva amendamente pe care le voi transmite raportorului înscris. În ceea ce privește această clasificare uh, a universităților, uh, suntem practic la mâna um, Marii Britanii, pentru că criteriile folosite în această uh, clasificare avantajează universitățile britanice și nu se potrivesc deloc celor de pe continent. Trebuie să facem distinția, de asemenea, între eforturile de unificare, de standardizare a uh, Uh, programelor uh, de învățământ. Iar în ceea ce privește uh, învățământul superior vocațional, trebuie să existe criterii unice la nivel european, dar să nu dezavantajăm științele umane la scară națională. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre uh, învățământul uh, profesional sau învățământul uh, care poate fi uh, învățământul superior care poate fi standardizat de gen medicină sau inginerie și să facem distinția cu științele umane. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că facultățile care pregătesc tinerii pentru anumite profesii au în programa lor uh, și uh, aspecte privind cultura generală, pentru că avem uh, ingineri care nu știu cine este Shakespeare, de exemplu. Da, vă mulțumesc, spune doamna președinte. Comisia, domnul Tyson, două minute dacă se poate. Even less, Madam Chairman. Um... Chiar și mai puțin de doamnă președintă. Sunt de acord cu cele spuse astăzi și categoric sprijin proiectul în forma actuală. Îi suntem recunoscători domnului Tokyo și pentru eforturile depuse în acest sens. Doar câteva aspecte aș dori să subliniez. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu problema calității și a relevanței procesului de învățământ. Este important să oferim absolvenților acele competențe de care au nevoie pentru o absorpție rapidă pe piața forței de muncă. Și chiar dacă șomajul în rândul tinerilor absolvenții este în creștere, totuși acestea se află într-o poziție mai bună decât alt concurenți de pe piața forței de muncă. Doamna președintă, vă refereați la clasamentul universităților aceste clasamente sunt concepute de universitățile însele și sunt sprijinite de aceste universități însele. În ceea ce privește universitățile din Est și cele din Vest, evident sunt diferențe și sunt probleme și provocări. De aceea avem fondurile structurale. Haideți să nu uităm că sunt 80 de miliarde necheltuite în fonduri structurale în Uniunea Europeană, care putea fi folosite foarte bine să, în, pentru a sprijini învățământul superior. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumim și noi, spune președinta. Termenul de depunere amendamente, al amendamentelor este 2 februarie. Domnule Vatimo, spuneați că vreți să faceți ceva în acest sens. Vă rog și pe ceilalți să depuneți amendamentele la timp. Vă mulțumim pentru discuția deosebit de interesantă care ne arată cât de importantă este această chestiune a universităților din Uniunea Europeană. Trecem uh, astfel la punctul 10 de pe ordinea, asta de zi, ordinea de zi. Urăm bun venit, uh, doamna ministru al copiilor și educației, doamna Cristin Antorini. Ne bucurăm că sunteți aici cu noi. Dorim să aflăm ce, aveți, ce, ce doriți să ne spuneți în legătură cu planurile pe următoarele șase luni. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, onorați membri, domnilor și domnilor, dați-mi voie să încep prin a vă felicita pe dumneavoastră, doamnă președinte, și pe toți vicepreședinții, vicepreședinții acestei comisii. Este o plăcere să vin aici pentru a vă prezenta programul președinției daneze, Consiliul pentru Educație și Învățământ. Eu am devenit ministru al copiilor și educației, al tineretului și educației în octombrie anul trecut, deci este prima mea prezență în comisia noastră și aștept cu nerăbdare să vă ce discuții aveți și pe viitor. Danemarca face parte dintr-o triadă prezidențială împreună cu Polonia și Cipru și cooperăm uh, foarte bine cu cele două țări și am colaborat foarte bine cu președinția poloneză, care a făcut un efort considerabil pentru a se asigura că avem într-adevăr o bază solidă care să ne permită să ne continuăm activitățile și pe viitor în direcția mobilităților și a cooperării cu țările din afară, care, din, din Uniunea Europeană. Rezultatele obținute de Polonia vor fi punctul de pornire pentru președinția daneză, nu în ultimul rând în negocierile privind uh, propuneri cum ar fi Erasmus pentru toți. Danemarca a preluat președinția Consiliului într-un moment în care criza datoriei ocupă un rol central în dezbaterea publică la nivel european. Situația este una foarte dificilă și impune eforturi serioase în direcția încurajării creșterii economice și a creierii locurilor de muncă în Europa, nu în ultimul rând pentru tineri. Educația și tineretul joacă un rol important pe agenda președinției daneze. Noi ne vom ocupa de o serie de inițiative menite a încuraja pe tineri inclusiv să-și găsească un loc de muncă. Și în acest sens vom organiza o serie de conferințe în cursul primăverii, conferințe axate pe tineret, pe învățământ, pe dezvoltarea competențelor acestora și va fi o onoare pentru noi dacă membrii acestei comisii vor participa la aceste evenimente dedicate tineretului și ocupării forței de muncă, mai ales când vorba de tineri. În Consiliu, vom discuta modul în care zona învățământului superior își va putea aduce contribuția la strategia 2020 și cum va putea contribui la creșterea economică și la crearea de forțe de locuri de muncă în Europa. Va trebui să reducem numărul tinerilor care părăsesc sistemul de învățământ prea devreme, să reducem această cifră la maxim de 10% și numărul de tineri în vârstă de 23-24 de ani care au o diplomă universitară va trebui să crească cel puțin la 40%. Intenționăm să adoptăm un raport comun privind cadrul strategic 2020, pe care noi îl numim ET 2020. Proiectul de raport conține inițiative care vor crea o interacțiune mai bună între ETE 2020 și strategia Europa 2020, obiectivul fiind ca toate inițiativele cu care lucrăm în materie de învățământ să fie utilizate pentru a ne duce la obiectivele generale ale strategiei europene 2020, pentru că învățământul joacă un rol pivotal în această strategie. Tot aici se detalează și prioritățile viitoare în materie de cooperare, în materie de educație. Printre aceste priorități, o reducere a abandonului școlar, întărirea învățământului pe întreaga a vieții, o mai bună dezvoltare a competențelor. Toate statele membre se concentrează pe aceste domenii. Este o provocare pentru noi toți. Principala misiune care va reveni președinției danez va fi negocierile privind programul Erasmus pentru toți. Știți că Comisia Europeană a prezentat un raport integ- un program integrat pentru tineret și învățământ, care conține și un capitol despre sport. Comisia nu a acceptat o creștere majoră a bugetului de aproximativ 70% a aprobat această creștere. Asta ne arată că lucrurile sunt luate în serios la comisie, deci trebuie să găsim acum un echilibru just între bugetul pentru creștere și ocuparea forței de muncă prin învățământ și în același timp să recunoaștem că situația economică evident creează anumite limitări. Oricum, bugetul va fi negociat ca parte a viitorului cadru financiar multianual negociat de miniștri de finanțe. Propunerea a fost discutată sub președinția poloneză și sub președinția daneză am demarat negocierile propriu-zise. Știu că doamna comisar Vasiliu a prezentat propunerea în această comisie în noiembrie și înțeleg că în timpul prezentării comisiei, com Comisiei Europene, Comisia dumneavoastră a întrebat și în legătură cu acest învățământ neoficial, nesistematic, întrebându-se dacă numele este unul potrivit. E, asta va fi o chestiune importantă în negocierile de la Consiliu. E important să includem tineretul în programele cu bătaie lungă, cu pe termen lung. Și o altă provocare este să creăm un program de învățământ pentru toate sectoarele învățământului, pentru toate activitățile educaționale. Propunerea Comisiei de a elimina programele sectoriale existente a creat îngrijorări în legătură cu viitorul învățământului. Iar numele Erasmus pentru toți este destul de controversat. Sigur, e important să-i dăm un nume, însă haideți să nu lăsăm ca numele să o ascundă toate celelalte chestiuni. Sunt multe aspecte care trebuie să fie negociate, deci e important să ne folosim timpul în mod judicios. Președinția daneză dorește ca în, la întâlnirea Consiliului din mai să atingem un acord parțial, să uh, cădem de acord asupra conținutului, urmând ca bugetul să fie decis de ministrii de finanțe. Dacă vrem într-adevăr să ne atingem ambițiile, trebuie, în Consiliu trebuie să ne concentrăm eforturile în acest sens. Nu o să începem negocierile propriu-zise cu Parlamentul în această perioadă, însă vom rămâne în contact pe durata negocierilor din Consiliu, pentru că împreună trebuie să decidem asupra unui program viitor care să sprijine mobilitățile, cooperarea și participarea comună la proiecte. Președinția daneză speră să vă colabora foarte bine cu raportorii noastre atunci când acești raportori sunt desemnați. Altă chestiune importantă pentru președinția daneză este negociarea unui cadru general privind criteriile de angajare. În 2009 am solicitat Comisiei să formuleze o propunere de etalon pentru angajabilitate și un etalon pentru mobilitate. Sub președinția poloneză s-a adoptat acest etalon pentru mobilitate. Președinția daneză consideră că la întâlnirea Consiliului de la mai s-ar putea adopta și acest etalon pentru angajabilitate, care practic va face legătura între învățământ și ocuparea forței de muncă. Sigur, e greu să dezvolte, să elaborezi un astfel de etalon, sunt foarte mulți factori care trebuie să fie luați în considerare atunci când se decide cât de angajabil ești odată ce ai obținut o diplomă universitară. E vorba de calitatea procesului de învățământ, însă, dincolo de asta, trebuie să ia în considerare și situația economică, situația de pe piețe forțe de muncă și, de asemenea, calitățile personale care joacă un rol. Să adoptarea unui astfel de etalon va da un semnal clar că trebuie să existe angajabilitate și angajare la sfârșitul fiecărui uh, uh, fie, etapei educaționale. Acesta ar fi un semnal important pentru toate statele membre. Desigur, învățământul nu înseamnă doar ocuparea forței de muncă și absorbția pe piața forței de muncă, e o chestiune și de calificări personale. E vorba de a da cetățenilor posibilitatea de a participa la viața democratică a țării. Asta totdeauna a fost un scop al învățământului și educației. Însă, absorpția pe piața muncii este esențială, nu trebuie să fie scăpată din vedere chestiunea competențelor personale. Noi o să începem negocieri la o serie de, pe o serie de recomandări privind competențele personale. E important să subliniem acest aspect. Pentru că la nivel european nu s-a făcut nimic în acest sens din 2006, când s-a adoptat o decizie cu privire la recunoașterea competențelor personale în zona europeană, învățământului. E vorba de competențe dobândite în afara sistemului de învățământ convențional. Astfel de competențe pot crește șansele de angajare a unui individ și ar putea face posibil ca mai mulți indivizi să treacă prin procesul de învățământ. Ne așteptăm să primim o propunere de la Comisie în acest sens în cursul primăverii. Nu o să putem definitiva propunerea în timpul președinției daneze, însă vom face tot posibilul pentru ca aceasta să poată fi adoptat ca o recomandare a Consiliului mai târziu. După cum vă puteți da seama din declarația mea, tinerii joacă un loc important în, pe agenda președinției daneze. La ei ne gândim când vorbim de Erasmus pentru toți și avem în vedere și alte posibilități pentru tineret. Sau dacă vrem să atingem obiectivele strategiei 2020 în materie de creștere și ocuparea forței de muncă, trebuie să continuăm dialogul structurat în materie de tineret și va trebui să avem o nouă consultație cu privire la tineret și la participarea activă a tineretului în societate. În primul rând, participarea lor la jocul democratic, la alegeri, alegeri locale, naționale și europene. A doua chestiune se referă la participarea tineretului la scheme de voluntariat, uh, inclusiv prin organizație de tineret din statele membre. În Consiliu o să formulăm concluziile Consiliului cu privire la participarea activă a tineretului la viața socială, la societatea civilă și la sistemul democratic propriu-zis. Dorim să sporim capacitatea tineretului de a gândi în mod novator și, desigur, de a se descurca mai bine atunci când e vorba de inserția pe piața forței de muncă. Mul- mulți tineri sunt activi, lucrează în organizații de voluntariat, în proprie inițiativă, însă nu se implică așa de mult în jocul politic democratic convențional. Trebuie ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și prezenta propriile puncte de vedere, de a-și asuma anumite responsabilități. Tinerii dobândesc multe competențe prin munca de voluntariat și trebuie să sporim gradul de recunoaștere a acestor competențe dobândite în afara sistemului convențional de învățământ. După cum vă puteți da seama, avem uh, multe lucruri de făcut în materie de educație și învățământ pe durata președinției daneze. Asta va impune activități susținute la Consiliu, dar va, vom avea nevoie și de sprijinul Parlamentului și sper să putem colabora constructiv în acest sens. În a doua parte a anului 2012, Ciprul va deține președinția Consiliului și vom colabora, evident, cu Cipru și pe, pe durata și a, după președinția daneză. Dacă vrem rezultate, important ca președinția cipriotă să poată continua toate aceste demersuri. Vă mulțumesc și aștept întrebările și observațiile noastre. Vă mulțumesc, doamnă ministru. ce ne spuneți dumneavoastră se înscrie foarte bine în temele noastre de discuție, educația pe durata întregii vieți, Erasmus pentru toți așa mai departe. Grupul meu mi-a dat posibilitatea să lucrez tocmai la un astfel de raport. Domnul Everton, o întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă ministru, pentru prezentarea programului atât de ambițios pe care vi l-a stabilit pentru următoarele șase luni de președinție. Eu vă urez să îndepliniți toate aceste obiective în următoarele șase luni. Și vă sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că ați uh, menționat programul Erasmus. Erasmus pentru toți. E un program foarte important și cred că ar trebui să ne gândim cu multă seriozitate dacă acest concept este cel corect sau nu, sau dacă nu cumva vom uh, crea niște așteptări pe care nu le putem uh, îndeplini. Vorbeați de asemenea despre învățământul uh, oficial și cel neoficial. Învățăm, educația e un bun în sine, deci nu trebuie să ne gândim la educație doar pentru a obține niște diplome. Nu, e vorba și de tot ceea ce se poate învăța și în afara structurilor convenționale, prin voluntariat, prin alte activități, deci tot ceea ce poate duce la împlinirea unei persoane e important. Și aici uh, intervine acel program Tineretul în Acțiune și pentru grupul meu, acest domeniu al învățământului eh, neoficial este deosebit de important și vrem să poată fi recunoscut și ceea ce înveți în afara școlii, în afara universităților. E foarte important să ne gândim la tot ceea ce pot dobândi tinerii și pe această cale și ar trebui să oficializăm cumva asta. Vă mulțumesc, doamna Trupel. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru discursul dumneavoastră. Revin la spusele dumneavoastră în legătură cu importanța educației și a bugetului. Dumneavoastră ați spus că știți că trecem prin niște clipe dificile din punct de vedere al bugetului, însă lăsați totul pe seama cadrului financiar multianual și a ministrilor de finanțe. Asta ar fi o greșeală. Eu cred că împreună cu dumneavoastră ar trebui să reținem piept acelor ministri de finanțe dacă vrem într-adevăr ca strategia 2020 să aibă câștig de cauză și dacă vrem să obținem acea bunăstare și competitivitate pe care ne-o dorim pentru cetățenii noștri. Deci eu nu cred că putem lăsa lucrurile pe seama uh, miniștrilor de finanțe. Îmi pot închipui foarte bine ce s-ar întâmpla. Noi trebuie să contribuim și cred că e nevoie de o abordare ofensivă și curajoasă în acest domeniu. Vă mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă ministru, pentru faptul că ne-ați informat care sunt uh, prioritățile pentru prezenția dumneavoastră. Programul Erasmus este foarte important pentru noi și pe noi ne îngrijorează confuzia care ar putea să apară între actualul program Erasmus și următorul program Erasmus pe care îl are în vedere Comisia Europeană. După părerea mea, programul Erasmus a slujit mai bine idealul european decât orice altceva. E o marcă importantă, ne-a fost greu să acredităm această marcă și ar fi păcat să se piardă. Același lucru s-a întâmplat și cu Lifelong Learning, un program important și nu cred că s-ar cuveni ca acesta să fie înglobat și astfel cumva diluat într-un program mult mai mare. Aș avea și o întrebare în legătură cu pregătirea profesională. Ceva foarte important pentru ca tinerii noștri să-și găsească locuri de muncă. Din păcate, în multe țări, pregătirea profesională nu e suficient de valorizată. Îi lipsește oarecum prestigiul uh, necesar pentru ca mulți tineri să o ia pe, asta, pe această cale pentru a-și găsi un loc de muncă. Păi vorbi în daneză, dat fiindcă avem președinția daneză. Bun venit! Am mai multe comentarii și întrebări. Ați auzit aici îngrijorări legate de numele acelui program. Erasmus for All, Erasmus pentru toți. Nu, pe noi liberalii nu prea ne îngrijorează asta. Eu cred că mai important e conținutul. Iar cei care vor trebui să solicite fonduri oricum vor ști cui să se adreseze. Însă dacă e să vorbim aici de o marcă de excelență, programul Erasmus întrunește toate aceste calități. Sunt însă de acord cu colega Trupel referitor la rolul ministrilor de finanțe și rolul nostru. Dacă lăsăm chestiunile bugetare în mâna ministrilor de finanțe, nu vom obține niciun bănuț. Absolut nimic. Așa sunt distribuite rolurile în această piesă și cred că știți și dumneavoastră cum stau lucrurile. Însă, ca membru al Comisiei pentru Cultură, Cred că programele de mobilitate sunt foarte importante. Ar fi înțelept să facem asta. Dumneavoastră vorbeați despre atingerea unui echilibru. Da, deci prima întrebare. Cât de ambițios este guvernul danez și cât, ambi- cât de ambițioasă este președinția daneză? Dacă ne uităm la creșterea de 73% propusă de comisie, cum credeți dumneavoastră că se vor desfășura lucrurile? Avem nevoie de mijloace, nu doar de un echilibru. Și acum, uh, angajabilitatea și stabilirea unor uh, referințe în ceea ce privește angajabilitatea. E un domeniu nu prea ușor, de aceea am salutat ceva concret și util și vreau să știu ce sugestii aveți în această privință. Și în orice caz vă urez mult succes. Doamna Bernara Batu, vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru toate informațiile pe care ne le-ați prezentat. Mai multe întrebări. În documentul pe care ni l-ați dat, vorbiți despre strategiile pentru noi competențe, pentru noi locuri de muncă și vorbiți aici de pregătire, de cursuri. Credeți, nu credeți cumva că această idee de a încuraja cu orice chip uh, antreprenorii e poate exagerată? Creativitatea nu se manifestă doar prin spiritul de întreprindere. Nu avem cum să fim cu toți întreprinzători de azi pe mâine. Începește tineretul. Vorbiți de spiritul lor de inițiativă și de creație pentru a promova inițiativele lor. Da, e o mare... E o... Sunt niște cuvinte frumoase, însă marea problemă a tinerilor în momentul de față e situația precară. Nu știu unde să locuiască. Nici de-abia trăiesc de azi pe mâine. Deci ce sugestii aveți în legătură cu uh, combaterea precarității unui număr atât de mare de tineri? Al treilea rând, ratificarea Convenției UNESCO. Știu că unele state membre încă nu au ratificat această convenție foarte importantă care sprijină un ax central și anume diversitatea. Doamna Pac, vorbim despre educație doar acum. E o întrebare pentru următorul ministru. Acum, doamna ministru va răspunde, iar colegii vor putea reacționa. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi răspunde la toate întrebările. Doamnă Camaive, vă mulțumesc pentru toate ideile dumneavoastră. Da, e clar că trebuie creat un sistem de recunoaștere al acestor calificări dobândite în afara sistemului oficial de învățământ. După părerea mea, e o idee foarte bună să poți combina calificările obținute oficial, cele obținute prin cursuri uh, de învățare pe întreaga durata vieții. Deci sunt niște idei bune. Din păcate, E o noțiune cam... E o noțiune de resurse umane care nu e susținută cu multă tărie și cred că ar trebui să schimbăm lucrurile. Acum să nu uităm că a crește tinerii și a educa sunt două lucruri diferite. Vorbeați despre Erasmus. Erasmus pentru toți. Ceea ce e important pentru sarcina noastră comună e să nu lăsăm acea denumire să controleze totul. Acea recomandare Erasmus pentru toți e o soluție ambițioasă, îndrăzneață, prin care educația urmează să fie un instrument de ieșire din criză și de sporirea mobilității tinerilor. De asemenea, ne-am dat seama că denumirea semnalului programului e un semnal, un semnal pe care îl transmitem tinerilor, iar Erasmus pentru toți nu e doar pentru tineri. Multe programe sunt finanțate din aceeași sursă și știu că anumite programe se există temeri legate de pierderea identității altor programe. Nu, eu sper că vom uh, reuși să găsim împreună o soluție, deoarece obiectivul principal este să investim în mobilitatea tuturor, atât a tinerilor cât și a adulților. Doamne Trupel, vorbeați despre buget și despre constrângerile actuale. Ei, cu toții știm că Europa se află într-o situație foarte grea acum. Iar negocierile care au loc sunt foarte dificile. Negocieri care au loc uh, într-un alt for, bineînțeles. Însă, așa cum a spus Comisia Europeană de mai multe ori, educația este unul din instrumentele pe care le putem folosi pentru a-i ajuta pe tineri să intre pe piața muncii. Pe parcursul președinției daneze vom discuta pe larg despre conținutul acestei propuneri și sper să ajungem la o înțelegere. Și vorbim despre semnale clare. Da, e nevoie de investiții mai mari în educație, însă asta depinde de negocierile dintre ministrii de finanțe. Nu noi putem hotărâ asta aici, însă e clar că trebuie să se investească în educație, un obiectiv comun și sunt uh, sigură că toți cei care sunt prezenți în această sală vor face tot posibilul pentru a înlesni aceste investiții, însă nu aici se cuvine să discutăm despre asta. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru comentariile făcute în legătură cu programul Erasmus și cu învățarea pe parcursul întregii vieți. Dumneavoastră v-ați referit pe larg la asta, ca și alți vorbitori. Răspunsul e educație, educație, cât mai multă educație pentru tineri. Da, asta e în regulă, însă să nu uităm că există și mulți adulți care nu au competențele necesare. Deci noi ar trebui să acoperim aici tot spectrul de vârstă. Și avem, un progr- avem nevoie de un program comun concentrat pe toate felurile de educație care ne vor ajuta pe viitor. Și mi-a făcut plăcere să vă aud vorbind despre pregătirea profesională. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre asta. Dacă tinerii beneficiază de o pregătire profesională corectă, dacă au acel echilibru între competențe tehnice și teoretice, vor avea mult mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă. De altfel, la Copenhaga se va organiza o conferință în legătură cu pregătirea profesională și uh, legătura dintre aceasta și companiile private. E important să se facă această legătură deci e un eveniment care avea loc pe 24-25 aprilie. Domnul Lăcăgar vorbea de denumire. Da, nu cred că ar trebui să vorbim doar despre denumire. Avem nevoie de un program puternic cu o identitate clară, un program care să se referă la toate felurile de învățământ. Învățământ pe durata vieții, pregătire profesională și așa mai departe. Și sper să putem colabora cu toate instituțiile. Eu știu care sunt uh, perspectivele fiecărei instituții. Am uh, primit și un semnal din partea comisiei în legătură cu faptul că e nevoie de mai multe investiții. Domnule Kegard, uh, era îngrijorat de buget, se temea că vom pierde finanțarea cu totul. Nu, noi vom negocia asta. Vă mai spun încă o dată, în timpul președinției daneze. Ministrii de finanțe se vor ocupa de asta. Și în sfârșit, doamnă Benarabatu, ați pus o întrebare în legătură cu inovație și creativitate. Permiteți-mi să vă spun că noi am inclus uh, acestea trei priorități, nu neavând în minte doar ideea de a-ți crea propria întreprindere. Nu, ideea e să, să hotărăști, să se hotărască ce anume se studiază pentru ca tinerii să fie bine calificați. Atunci când uh, îți începe o companie, trebuie să știi exact de ce dispui, ce poți să faci, însă e nevoie de această gândire în orice companie, chiar dacă e a ta sau chiar dacă e o companie publică. Deci, după părerea mea, e vorba de o competență de bază. Tocmai mi s-a tras atenția că am uitat ceva. O întrebare din partea domnului uh, Lăcăgard în legătură cu crearea unor uh, referințe pentru angajabilitate. Domnule Lăcăgard, Da, mă întrebați legătură cu stabilirea celor referințe pentru angajabilitate. Să nu uităm că există căi diferite de a defini legătura între educație și angajabilitate. Și în ciuda diferențelor care există între statele membre, mă gândesc că am putea găsi niște parametri obiectivi în ceea ce privește angajabilitatea. Avem nevoie de un model care să respecte toate modelele actuale, însă în ciuda acestor diferențe, foarte important să putem măsura modul în care educația îi pregătește pe tineri pentru angajare. Am reușit să definim astfel de referințe pentru mobilitate, cred că am putem să o facem și pentru angajabilitate. Împreună putem găsi un cadru. Și după părerea mea e important să avem un astfel de etalon, mai ales acum, pe perioadă de criză, e un semnal important. Am arătat că avem un uh, scop uh, obiectiv pentru a crește investițiile în educație. Vă mulțumesc foarte mult! și alte persoane doresc acum să intervină. Vă rog să puneți întrebări care nu au mai fost uh, adresate. Doamna Benarabatu, mă iertați. Continuăm. Nu v-ați referit deloc la tineret. Eu mă referam la precaritatea tinerilor. De deci, ce propuneți pentru a combate acest fenomen în rândul tinerilor? Doamna ministru nu a răspuns. Tak. Øh, jeg beklager, jeg ikke øh, kom... Da, mulțumesc uh, și uh, îmi pare rău că nu am răspuns uh, acelui punct. Mă concentram pe problemele legate de inovație. În ceea ce îi privește pe tineri și marginalizarea lor, dacă ne uităm în Europa în ziua de astăzi observăm că există foarte mulți tineri care nu pot uh, accede la sistemul uh, de învățământ, există foarte mulți tineri care nu au acces la un loc de muncă. Președinția daneză crede că e nevoie de educație, educație și iar educație. Poate că este demodat, dar asta credem noi. Putem folosi sistemele <clears throat> Uh, consacrate de educație sau putem folosi sisteme alternative, dar este uh, important de, tocmai de aceea să vorbim despre calificări personale și este foarte important de asemenea să existe și un uh, sistem bine pus la punct tradițional de educație. Foarte mulți tineri marginalizați împărtășesc o caracteristică comună au cu toții o um, minimă educație obținută în uh, statul lor de origine. Da, mulțumesc. Poate că ați putea <clears throat> să... Da, sigur, uh, doamna ministru a răspuns întrebărilor puse de colegi, dar aș vrea și eu să subliniez cât este de important aspectul educativ. Uh, um, și vreau să <laughs> vă întreb ceva în legătură cu acest program Erasmus for All. Dar uh, deja ați uh, răspuns în legătură cu garanția uh, Uh, de 70 de miliarde de euro, uh, lucrurile nu sunt atât de sigure, nu cum par. S-a menționat aici și sportul. Sportul este un capitol din programul Erasmus, dar tineretul nu este. Poate că capitolul tineret ar putea fi mai uh, autonom. Uh, da, doamnă ministru, ați uh, descris obiective foarte ambițioase uh, care cer uh, finanțare foarte ambițioasă. Programul Erasmus era bazat pe ideea creșterii finanțării în fiecare an pentru că fără uh, mai mulți bani acest program își pierde relevanța. Alte programe înființate uh, în paralel nu vor putea fi duse la bun sfârșit și uh, nu se va atinge obiectivul uh, asigurării mobilității. Dacă am avea fondurile și dacă am avea structurile uh, potrivite, uh, lucrurile ar uh, merge ca unse, dar dacă ce se va întâmpla dacă nu vom primi acești bani. N-ar fi oare mai bine să ne uh, repliem pe programele existente care și-au dovedit deja valoarea și care beneficiază deja de finanțare. Cred că atunci când e vorba de planificare financiară, trebuie să ne concentrăm pe fondurile de care este nevoie în învățământul superior european. Pentru că este nevoie de bani pentru ca aceste programe să funcționeze învățământul uh, profesional a fost uh, menționat aici și așa uh, să mă refer și eu la faptul că, din acest punct de vedere, există foarte multe sisteme în statele membre, sisteme diferite care țin de specificul fiecărui stat membru. Spuneați că veți organiza o conferință în aprilie pe această temă. Acolo, cred că ar trebui să se discute și de recunoașterea calificărilor secundare, calificărilor terțiare, precum ar fi uh, uh, sistemul de ucenicie care se practică în Germania. Poate că mai există experiențe similare uh, sau bune practici și în altă parte. Poate că am putea uh, utiliza aceste sisteme pentru a consolida spiritul antreprenorial Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru că ați menționat președinția poloneză și pentru că ați preluat uh, ideile uh, de la care am pornit, și anume continuitatea între președinții. Aș vrea să vă întreb în legătură cu implementarea uh, programelor educaționale uh, internaționale. Erasmus este unul dintre cele mai importante dintre ele și vreau să vă întreb care este angajamentul dumneavoastră, care este uh, atitudinea dumneavoastră, pentru că stat statele membre beneficiază de resurse în cadrul uh, fondurilor structurale și o parte din aceste fonduri pot fi dedicate modernizării învățământului superior. Mai avem și resursele uh, Fondului Social European și aș vrea să vă întreb cum credeți că se poate uh, profita de uh, aceste fonduri dacă vă veți angaja în uh, utilizarea acestor resurse. Vă amintesc, spune doamna președinte, că avem de-a face cu uh, un ministru al educației. Domnule Clark, mulțumesc, mulțumesc doamna ministru pentru răspunsurile pe care le-ați dat uh, până acum. Comisia noastră uh, reprezintă și speranțele și aspirațiile tineretului din Europa și în următoarele șase luni vă vom supraveghea pentru a, vă, pentru a ne asigura că uh, promovați aceleași valori. Credem că ar trebui să ne concentrăm pe reducerea administrației Uh, obstacolelor administrative și a piedicilor, pentru că trebuie să uh, extindem accesul tinerilor la toate posibilitățile pe care le avem. Trebuie să vedem ce este valoros pentru tineri și uh, în legătură cu învățământul profesional și învățământul informal, Cred că ar trebui să elaborăm niște definiții ale acestor uh, forme de educație, astfel încât oamenii să înțeleagă și să aprecieze valoarea diverselor forme alternative de educație. Vreau și eu să spun că în această perioadă vorbim foarte mult despre ceea ce vrem să facem în educație pentru tineri, uh, conferințe și așa mai departe. Cred că ar fi foarte bine dacă președinția daneză ar, uh, s-ar concentra asupra unui singur scop, obiectiv, dintre cele pe care le-am discutat astăzi pentru ca uh, lucrurile să meargă înainte. Și în legătură cu sportul, nu în ultimul rând, sportul știm că uh, vremurile sunt grele acum, uh, dar vă aduc aminte de Fundația Jean Monnet, care se ocupă de educarea elitelor în rândul tinerilor și pentru că sportul este pentru toată lumea, trebuie uh, să ne asigurăm că există uh, bani pentru încurajarea activității fizice în rândul eh, tuturor tinerilor. Domnul Tacula. Doamna ministru, aș vrea să spun că programul Erasmus pentru toți a fost discutat aici și unii Cred că numele său ar trebui să fie invers. All for Erasmus. Cred că vom ajunge până la urmă la consens în legătură cu acest nume, dar și cu conținutul programului. Nu voi intra în detalii acum. Ce vreau să vă spun este că educația eu, în calitate de ministru pentru copii, uh, dumneavoastră, în calitate de ministru pentru copii și uh, educație, știți uh, foarte bine cât este de important să ne ocupăm de problema discriminării, a excluziunii. Conform statisticilor, foarte mulți uh, tineri sunt excluși, marginalizați și trebuie să găsim soluții pentru a împiedica acest lucru. Extreme, exemple extreme din uh, Norvegia, am văzut ce s-a întâmplat anul trecut datorită acelei persoane și uh, mă îngrijorează ce se întâmplă uh, Uh, și în alte țări. Mă preocupă uh, înăsprirea legislației privind uh, portul de arme și vreau să găsim soluții pentru a canaliza resurse către copii și tineret. Încă din copilărie trebuie să putem corecta comportamentele deviate și trebuie să putem pune accentul pe importanța educației și dacă facem asta din primele uh, din primii ani uh, în care copiii ajung în contact cu sistemul de educație, putem să le transmitem uh, valori esențiale și să prevenim marginalizarea, excluziunea socială. Mulțumesc, cum spune doamna președinte. Aș vrea să fac și eu câteva comentarii. Vă rog să vă gândiți împreună cu mine dacă întreaga problemă a tineretului și sportului n-ar trebui cumva exclusă cu totul din uh, perspectiva învățământului pe toată durata vieții. Um, cel puțin procesul uh, de la Bolonia nu se pot potrivește foarte bine Uh, tineretul și sportul sunt uh, domenii care se completează reciproc și poate că uh, vom cădea de acord să tratăm acest subiect separat de învățământul pe toată durata vieții. În al doilea rând, doamna Vasiliu vorbea despre subiectul educației informale și de felul că ar trebui pus mai mult accentul pe aceste uh, Uh, metode de educație. Am uh, adoptat în 2002 uh, Europasul, programul care punea accentul pe educație informală și era menit să încorporeze activități extracurriculare. Cred că n-ar trebui să încercăm să ne concurăm unii pe alții cu diverse inițiative. Avem deja câteva programe care ar putea fi Uh, completate pentru a include și alte uh, programe de uh, împlinire personală, dacă doriți. În ceea ce privește învățământul profesional, s-a spus deja S-au spus deja foarte multe lucruri. În Germania, în Austria, în Olanda există un sistem dual, dar colegii uh, din Spania um, spuneau că vor veni la Berlin în mod special pentru a vedea cum funcționează acest sistem, pentru că ar dori să-l transfere în Spania, unde există 40% șomaj în rândul tinerilor și trebuie găsită o modalitate de a îi uh, ocupa, de a-i angaja pe acești tineri. Deci iată un exemplu de transfer de bune practici. Vorbim de zeci de ani de acest uh, transfer, dar până acum nu s-a făcut nimic și iată s-a ajuns în situația în care în Spania 40% dintre tineri sunt șomeri, spre deosebire de Germania unde cifra este de 8%. Sigur că acest lucru poate contribui la creșterea economică, acești uh, tineri nu au ocazia să uh, urmeze uh, învățământul superior și nici uh, nu au acces la locuri de muncă. Deci trebuie să ne gândim la ceva pentru ei. Eu uh, poate am putea uh, uh, spori fondurile uh, destinate acestor uh, programe. 30% este un început uh, bun, o creștere bună. Și toată lumea, nu doar președinția daneză, trebuie să pună umărul, trebuie să discutăm cu ministrii de finanțe și trebuie să mm, ne expunem opinia că tocmai în aceste momente de criză în care șomajul este în creștere, trebuie pus accentul pe educație și pe formare în toate domeniile. Erasmus uh, este un program cunoscut de ani de zile și a a apărut chiar din 1987, când nu aveam niciun acord uh, european privind educația. El a promovat mobilitatea în rândul uh, studenților și trebuie să facem mai mult în acest domeniu. Comisia întrevede uh, diverse posibilități, precum, de exemplu, acordarea de credite pentru studenții care uh, doresc uh, să abordeze subiectele pe care le studiază și din punct de vedere practic. A existat programul Comenius din 1994. Nu putem acum să încercăm deodată să încorporăm totul uh, în acest program. Acesta are propria sa uh, identitate și chiar o componentă pentru adulți care a avut foarte mare succes. Nu putem abandona lucrurile care au fost uh, realizate deja, să spunem că uh, totul trebuie să fie albastru cu steluțe aurii. E și așa destul de greu uh, și trebuie să înțelegem natura problemelor, nu trebuie să uh, renunțăm și trebuie să spunem uh, dacă vreți dumneavoastră să renunțați, nu aveți decât, dar eu nu renunț. În următoarele șase luni vom uh, veni cu ceva în funcție de ce dorește și Comisia. Sperăm că Comisia va începe să se gândească la uh, cu ce se vor confrunta politicienii dacă schimbările pe care le prevedem, le prevedem nu se bucură de succes. Avem nevoie de rezultate mm, și nu trebuie să reinventăm roata la fiecare șapte ani. Uh, învățământul pe toată durata vieții este un uh, concept care poate uh, include sub umbrela sa toate celelalte componente. Cine dorește acum să ia cuvântul? Da, doamna ministru, e rândul noastră, pentru că nu ați răspuns la ultimul set de întrebări. Tak. Øh, tak for det meget engagerede indlæg til sist. Det vil jeg vende til. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru această pledoarie plină de pasiune de la final. Sper să pot uh, da dovadă de o implicare la fel de pasională. Însă am să vă răspund pe rând. Domnul Margo, în primul rând. V-ați referit la învățarea pe întreaga durata vieții. Într-adevăr, există un fir roșu în toate aceste chestiuni. E important să ne concentrăm acum pe competențele informale, pe sistemul de învățământ, pe inovare. Ce înseamnă asta? Noi idei practice, dar și teoretice. Acestea sunt o prioritate pentru președinția daneză. Vrem să ne concentrăm pe această combinație de competențe pe viitor. M-ați întrebat și în legătură cu bugetul Și cu asta o să răspund și la cealaltă întrebare referitoare la buget pusă de un alt membru al comisiei. Sigur, comisia are ambiții mari în materie de învățământ și tineret. Inclusiv această propunere de sporire a bugetului cu aproximativ 70%. Am luat cu toții notă de acest lucru. De asemenea, am luat notă de faptul că învățământul este o precondiție a creșterii economice în Europa. Însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că negocierile se vor desfășura pe fondul unei crize economice profunde. Trebuie să avem aici în vedere o perspectivă pe termen lung. Sigur, se așteaptă ca președinția daneză să spună ceva în legătură cu rezultatul final al negocierilor pe buget, însă negocierile sunt în desfășurare, lucrurile se schimbă tot timpul și Comisia a trimis deja un semnal foarte important. Și anume că dacă vrem să luăm educația în serios, trebuie să sporim bugetul. Și de aici mergem mai departe și negociem cu ceilalți participanți, inclusiv cu miniștrii de finanțe. doamna Feroin și doamna McLaughlin au vorbit despre recunoașterea competențelor neformale, neoficiale. Sigur, asta e o chestiune importantă pentru noi. Nu avem o definiție pentru această categorie de competențe și dacă vrem să facem ceva, pentru aceste competențe, inclusiv legătura cu învățământul pentru a durata vieții, trebuie să decidem despre ce vorbim în ultimă instanță. De unde și formularea acestei priorități daneze. Trebuie să definim această noțiune ca să o putem folosi ca un instrument precis în politica noastră de învățământ. Domnul Morris pus o întrebare în legătură cu fondurile sociale. Noi o să analizăm relația între programele de învățământ și fondurile sociale. E o chestiune evidentă, am început deja acest lucru. Și da, aveți dreptate, nu e ceva ce putem scăpa din vedere. Doamna McClarkin, de asemenea, m-a întrebat în legătură cu sporturile cu sportul. Sper să-i spună acest lucru și domnului ministru al culturii, asta intră la portofoliul domniei sale și de aceea n-am să vă răspund eu, ci las pe dânsul domnul Tacula, a plecat. Oricum, am să răspund la întrebarea pe care mi-a pus-o, chiar dacă a plecat din ședință. Uh, Îmi face o plăcere deosebită să fiu alături de oameni care s-au ocupat de învățământ de multă vreme. Acordul în legătură cu nevoia de a învăța pe întreaga durata vieții, de a spori nivelul competențelor tuturor, acesta a fost esența observației domnului Tacula, care mă duce la această pledoarie în legătură cu programul Acest program se referă tocmai la studiul pe întreaga durată a vieții. Ca reprezentant a Danemarcei, trebuie să spun că Importanța învățământului pe întreaga durata vieții este evidentă pentru noi. Cheltuim foarte multe resurse în acest sens. Întreaga idee e următoarea. Dacă vrem să oferim învățământ tuturor, acest demers este absolut obligatoriu. Important este să ne concentrăm pe conținut. Asta nu înseamnă că uităm toate programele Da Vinci, Comenius și așa mai departe. Trebuie să ne ocupăm de bucățelele, de componentele învățământului, sistemului de învățământ. Trebuie să îmbunătățim întregul sistem și asta a spus și domnul Tacula. În loc de Erasmus pentru toți, ar trebui să spunem toți pentru Erasmus sau toate pentru Erasmus. Nu e vorba de nume, ci de conținut, evident. Și sper că vom putea să învățăm din această discuție și vom putea îmbunătăți sistemul în integralitatea sa, fără a ne concentra doar pe anumite program, un program sau altul. Președinția daneză a luat notă de toate aceste puncte de vedere și, într-adevăr, se pot spune foarte multe despre nevoia de a păstra identitatea diferitelor programe de învățământ. Însă, ce e un nume? Numele nu e așa de important. Important este conținutul fiecărui astfel de program. Pe 10 februarie, în Consiliu, o să discutăm uh, învățământul profesional vom continua acest demers pentru că ne oferă o relație importantă între învățământ și piața forței de muncă. Șomajul în rândul tinerilor este mult prea mare în prezent. Vă mulțumim foarte mult, spune președinta. N-a spus nimic despre Grundvig, o chestiune importantă pentru mine, însă nu e nicio problemă. Ne, ne bucurăm că am avut o discuție atât de animată. Văd că ne-au venit ajutoarele sau ajutoarele dumneavoastră. Mulți danezi acolo gata să vă ajute. În următoarele luni vom încerca să definim, definitivăm un program uh, bun pentru învățare pe draga durata vieții. Rugăm colegii să ia notă de ce s-a spus astăzi, rugăm și reprezentanții comisiei să facă același lucru și urmează întâlnirea cu celălalt ministru danez. Vă mulțumim! welcome from there to here to Mr. Elbeck. urăm bun venit uh, din sală în prezidiu domnului Ufe Elbeck, ministrul danez al culturii. Secretariatul tocmai mi-a spus că Domnul are niște cravate deosebit de frumoase, dar se pare că astăzi nu o să avem plăcerea de a admira o cravată frumoasă din colecție. Era gluma a secretariatului, eu nu fac decât să vă transmit. Eu niciodată n-aș avea grosolănie de a vă spune așa ceva, așa că e vina integral a secretariatului. Fără alte prezentări, vă rog să, vă, să, să treceți direct la prezentarea dumneavoastră. Intervenții fără microfon. Am să reiau, spune vorbitorul. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri, domnilor și domnilor. În ceea ce privește costumația, asta e parte a culturii noastre și subiectul de astăzi este tocmai cultura. încep acest dialog cu Parlamentul European cu o plăcere deosebită. În calitatea mea de ministru al culturii în Danemarca și în calitatea mea ca membru al președinției, consider că întregul proiect politic impune existența unui dialog cu această comisie de cultură. Eu, unul, sunt deosebit de interesat în aceasta. Am să vă vorbesc despre o Europa creativității, o Europa pentru cetățeni, am să mă refer la relații externe, la digitalizarea patrimoniului cultural, antidoping, lupta împotriva blaturilor în sport, Erasmus pentru toți și voluntariatul în sport. Deci o să avem foarte multe teme de discuție și aștept cu nerăbdare să văd care va fi reacția dumneavoastră. Este pentru mine o onoare deosebită să fiu astăzi aici. Am vizitat Parlamentul European chiar înainte de Crăciun, am avut discuții cu o serie de membri ai acestei instituții, însă pentru prima dată mă aflu în fața noastră în calitatea mea de membru a Consiliului European și a președinției. Sper să putem coopera foarte bine pe viitor, pentru că e important ca instituțiile europene să colaboreze strâns, mai ales în contextul crizei de astăzi. E timpul să găsim o soluție comună la criză și, în opinia mea, cultura joacă un rol deosebit de important în această conexiune. Cultura, arta, creează coerență la nivelul unei societăți, la fel și sportul. Arta, cultura, creativitatea sunt baza soluțiilor novatoare, generează noi modele de gândire care ne-ar putea permite să depășim problemele crizei actuale. Tânăra generație are nevoie de speranță într-un viitor mai bun și sunt convins că creativitatea și cultura sunt cheia spre un viitor mai bun Vom face, evident, totul în acest sens și Parlamentul European joacă un rol important, iar Comisia Cultură, de Cultură la fel. Haideți, de deci, să trecem la treabă. Titlul pe care l-am ales nu este Europa la treabă. Asta sugerează că președinția daneză se concentrează pe activitatea de aici, de la Bruxelles, din Parlament. Asta e o prioritate pentru noi. Prioritatea numărul 1, aș spune, să colaborăm cadrul tuturor programelor și propunerilor de programe și alte inițiative. Comisia a propus un program Europa Creativă care include zona audiovizuală și cultura și are un nou instrument de finanțare. Acest program Europa Creativă este un instrument deosebit de important care poate crea un cadru adecvat pentru sectoarele creative și culturale din Europa. A fost prezentat Consiliului pentru prima dată în noiembrie, am avut o, avut loc o discuție inițială în decembrie. Programul a fost bine primit de statele membre, deși există anumite puncte controversate, este o prioritate pentru președinția daneză să ducă acest program cât de departe posibil în Consiliu. Bugetul depinde de negocierile referitoare la bugetul Uniunii pentru exercițiul 2014-2020, deci nu o să putem definitiva componenta bugetară pe parcursul președinției daneze, însă întâlnirea Consiliului din mai sper să putem cădea de acord asupra conținutului, chiar dacă nu asupra bugetului propriu-zis. Voi colabora, evident, cu uh, raportorul dumneavoastră din partea Comisiei de Cultură. Un alt program este programul Europa pentru cetățeni. În vremuri grele ca cele de astăzi este deosebit de important ca inițiativele Uniunii Europene să fie relevante pentru cetățenii acestui continent. Cetățenii trebuie să simtă că Europa e o parte din realitatea lor imediată și Europa pentru cetățenii este un exemplu bun de astfel de program. Acesta subvenționează societatea civilă și sprijină inițiativele mele de a ajuta pe cetățenii europeni să afle mai multe și să înțeleagă istoria Europei și implicit propria lor istorie. Asta e parte dintr-un nou viitor pentru Europa. E un lucru de care avem nevoie în contextul crizei. Există tendința să te concentrezi pe afacerile proprii în, în momente de criză, însă e important că Europa nu, să, să, nu se uite doar la ea însă, ci să se deschidă și spre țări terțe. Rolul culturii în relațiile externe ale Uniunii Europene este una dintre prioritățile președinției daneze în Consiliu. Vom uh, continua să lucrăm pe direcțiile remarcabile deschise de Ungaria și Polonia înaintea noastră. O să avem întâlniri cu miniștri de externe și miniștri ai culturii. O să avem o astfel de întâlnire la Copenhaga în iunie și sperăm să putem contribui astfel la o mai bună definire a rolului culturii în relațiile externe. Am avut o conversație deosebit de interesantă cu doamna Schalke în legătură cu raportul domniei sa în legătură cu acest subiect și sper că și Parlamentul își va trimite reprezentanți la întâlnirea de la Copenhaga. Interacțiunea cu lumea din jurul nostru este simplificată de evoluțiile în materie de tehnologie digitală, arta și cultura devin mult mai accesibile și muzeele, bibliotecile, arhivele pot să-și facă colecțiile mai ușor de accesat de cetățeni prin digitalizare. Arta și patrimoniul cultural pot să fie contemplate, admirate de oriunde și oricând. Comisia va formula o recomandare privind digitalizarea și stocarea de conținuturi cu caracter cultural va fi mai ușor să acceseze astfel de conținuturi prin Europeana, portalul european pentru patrimoniul cultural. A existat un raport în 2010 în acest sens. Ceea ce vorbește potențialul de digitalizare patrimoniului cultural, în opinia președinției daneze, Consiliul va trebui să dea curs recomandării comisiei. Vom face asta, face asta prin intermediul unor recomandări și concluzii ale Consiliului. Aceste recomandări vor fi transmise statelor membre. Un alt domeniu important, doamnă președintă, este sportul portul se regăsește acum și în tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că va trebui să punem în aplicare primul plan european, plan de lucru european pentru sport, definitivat de Consiliu în mai 2011. Sportul a fost uh, menționat și în raportul domnului Fisas privind uh, elaborarea dimensiunii europene a sportului. În planul nostru de activitate se regăsește un punct referitor la integritate în sport. Asta e o problemă importantă în sport uh, în ziua de astăzi. Am citit despre scandalele de pași, despre blaturi în sport. Acesta afectează în mod negativ, afectează negativ imaginea sportului. am decis să ne concentrăm pe lupta împotriva dopajului și împotriva blaturilor, folosind concluziile Consiliului adoptate sub președinția poloneză. Colega mea, doamna ministru a educației, a vorbit despre propunerea comisiei Erasmus pentru toți, materie de educație, tineri și sporturi. Pentru multe state membre, componenta sport a Erasmus pentru toți este o parte importantă a celei propuneri. Știu că și comisia noastră este deosebit de interesantă în asta. E bine, președinția daneză va aborda această chestiune a sportului într-o manieră globală și holistică. O să încercăm să rezolvăm această problemă într-un mod cu adevărat profesionist. Vorbesc aici de nevoia de coeziune în contextul crizei actuale. Participarea la activități sportive împreună cu alți oameni, categoric, este o sursă de coeziune la nivel oricărei societăți, la fel și munca și voluntariatul în sport. Toate acestea au o funcție deosebit de importantă, iar președinția daneză va încerca să ducă lucrurile mai departe în acest sens avem o conferință numită Sport Vision 2012, ne concentrăm pe voluntariat, dopaj și sportul pentru toți. Asta va avea loc în martie în Copenhaga și sper că unul dintre noi astăzi decide să participe. Să, președinția daneză se va concentra pe activitățile de aici din Bruxelles. Vrem să creăm o nouă dinamică negocierilor cu privire la programele Creative Europe, Europa pentru cetățeni și Erasmus pentru toți. O să abordăm și chestiunea relațiilor externe și a digitalizării patrimoniului cultural, precum și integritatea în sport. De asemenea, nu vom scăpa din vedere desemnarea membrilor europeni, desemnarea juriului pentru alegerea capitalei culturale europene 2016. Mai sunt și alte inițiative demarate de președinția poloneză, le vom continua și vom crea astfel un context uh, adecvat în care să poată opera și partenerii ciprios din triadă. Și doresc aici să mulțumesc Polonii și Ciprului pentru colaborarea remarcabilă de care am beneficiat la nivelul acestei triade prezidențiale și vă mulțumesc și dumneavoastră membrii Comisiei de Cultură din Parlament. Sper să putem coopera în mod constructiv cu dumneavoastră și cu Parlamentul European. Acum vă răspund la întrebări. Vă mulțumim, domnule ministru. Acum ajungem la intervențiile colegilor. Începem cu doamna Trupel. Mulțumesc, Doris. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vreau să revin la două aspecte pe care le-ați menționat. Ați vorbit despre rolul culturii în relațiile externe. E clar că e ceva crucial, iar atunci când încerci să găsești abordarea, tonul potrivit, e importantă această dimensiune culturală. Deci aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră față de țările arabe din zona mediteraneană. Ce putem face noi acum pentru a-i sprijini pe acești oameni în lupta lor pentru democrație? Momentele sunt cruciale și nu avem cum să ne oprim acum sprijinul pentru ei. Deci vreau să știu ce intenționează să facă președinția daneză în această privință. Ați vorbit de asemenea despre digitalizarea patrimoniului și despre accesul la arhive, ceva extraordinar. Însă, deocamdată ne aflăm și în uh, procesul acelor oferte juridice. Știți că în Statele Unite ale Americii tocmai a fost închis Mega Upload, deci aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră în această privință? Veți uh, veni cu ceva nou? Domnul Boris. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați continuat lucrările inițiate de președinția poloneză. Aș vrea să mă refer la drepturile de autor. În fața Parlamentului și în în două state membre, vor exista discuții în legătură cu adoptarea documentului ACTA în ceea ce privește drepturile de autor. Știm că această problemă contrafacerilor uh, e o problemă care dezbină multe state membre, e un punct spinos și la discuțiile între miniștri. Deci ce părere aveți dumneavoastră? Și un alt lucru. Programele culturale, creativitatea europeană. După părerea noastră, e foarte important ca în programul Europa Creativă să se ofere o anumită autonomie celor două programe, programul media și programul cultură. Deci ne puteți garanta că în timpul lucrărilor dumneavoastră veți acorda autonomie acestor două programe atât de importante? Un alt lucru. Când vă veți întâlni cu ministrii pentru cultură, va trebui să luați o hotărâre în legătură cu forma și conținutul programelor culturale. Va trebui de asemenea să hotărâți uh, ceea ce privește fondurile structurale. Există milioane de euro care ar putea fi uh, canalizați către cultură de la fondurile structurale. Astfel, regiunile ar putea profita oficial de pe urma acestor fonduri. Deci, domnule ministru, ne puteți garanta că în domeniul politicii structurale vă veți lupta pentru ca și cultura să-și uh, aibă locul atât de important pe care îl merită? Domnul Löckgard. Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru. În ceea ce privește modul în care sunteți îmbrăcat astăzi, codul vestimentar, să zic așa. Eu dau... Eu vreau să-mi exprim solidaritatea. Deci nu e vorba doar să porți cravată, problema e ce fel de cravată porți. Și președinția daneză are o cravată interesantă, însă, după părerea mea, e cam plictisitoare. Deci eu unul n-aș purta-o, vă înțeleg. Am acum câteva întrebări pentru domnul ministru. În ceea ce privește programul Europa pentru cetățeni, e o inițiativă laudabilă. Nu știu, domnule ministru, dacă sunteți la curent cu faptul că Parlamentul nu are drept de codecizie. Noi putem doar să ne dăm un aviz în această privință. Noi, cei de la Comisia de Cultură, credem că e mare păcat că nu avem o decizie pe marginea acestui dosar și regretăm acest lucru. Articolul 2, punctul 6, e temeiul juridic și e de neînțeles că într-un domeniu atât de important, în care e vorba de cetățeni și în care noi, aleșii direcția cetățenilor, ar trebui să avem decizie, nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta și nu înțeleg de ce Comisia nu vrea ca noi să fim printre cei care vor lua decizia. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră numele Consiliului veți implica Parlamentul în acest dosar. În al doilea rând, cultura și relațiile cu cei din exterior. Foarte mulți vorbitori, inclusiv doamna Trupel, au menționat Africa de Nord și Orientul Mijlociu, niște regiuni relevante în momentul de față. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra Chinei și asupra relației noastre cu China. Această relație e foarte importantă. Acum când încercăm să creăm mai multe relații cu, cu China. China și-a introdus un al treilea pilon în relațiile sale externe, un pilon de coordonare culturală. Iată că pun cultura pe un, același loc cu economia și mă gândesc că aici am putea și noi să intervenim și să avem de câștigat. M-aș bucura, de exemplu, să existe o, dire- o inițiativă în această direcție și nu cred că ar fi foarte greu. Doamna Vasiliu a fost de mai multe ori în China, iar noi, Comisia pentru Cultură, ar trebui să colaborăm și la fel ar trebui să se implice și președinția daneză. Deci e un îndemn pe care vi-l fac. Unii s-au plâns de comunicare. Noi ne ocupăm și de comunicare aici, la Comisia pentru Cultură. Deci aș vrea să știu dacă președinția daneză se va exprima în legătură cu îmbunătățirea comunicării noastre cu cetățenii europeni. Face asta parte din programul dumneavoastră? Și în sfârșit un uh, scurt comentariu privind uh, sporturile. Meciurile aranjate și dopajul sunt niște probleme grave. Sunt de acord că ar trebui să fie niște priorități, însă cred că noi, Comisia noastră parlamentară, dar și președinția daneză, ar trebui să se concentreze pe sport, deoarece sănătatea publică e aici în joc. Și în Danemarca și în alte țări există studii făcute de cercetători care arată legătura clară uh, între practicarea sportului și un nivel ridicat de sănătate. Cu toții vrem să creștem bugetele pentru sănătate, însă iată un domeniu în care Uniunea Europeană ar putea veni cu ceva deosebit. Am putea stabili niște practici uh, bune sau ghide, cele mai bune practici. Există deja inițiative în acest domeniu și de aceea vă întreb, veți interveni pe această temă? Veți face ceva? Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Trecem deocamdată printr-o criză și am observat că oamenii au din ce în ce mai puțin încredere în Uniunea Europeană și nu reușim să închegăm acea, uniune, acea identitate europeană pe care am avut-o la un moment dat în trecut. Eu cred că programele culturale și sportive ar putea juca aici un rol important. Sunt uh, veriga care lipsește în, uh, în crearea acestei identități și a încrederii despre care vorbeau și ceilalți. Deci noi încercăm să promovăm ceva extrem de important aici, în comisia noastră parlamentară și sper ca și președinția daneză să ni se alăture. Colegul meu a menționat uh, cuvântul cheie, fonduri. Știm că în domeniul culturii și a sporturilor, ideea nu e neapărat să încurajezi proiecte individuale, ci mai degrabă să pui pe picioare infrastructura care lipsește pe teren. Și când ne uităm la situația financiară în anumite domenii individuale în care vor fi găzduite proiectele respective, vedem că tocmai acolo lipsesc resursele. Deci trebuie să facem tot posibilul ca fondurile regionale să poată promova cultura și sportul dintr-o perspectivă a infrastructurii. Și mă gândesc că fondurile regionale poate fi, pot fi folosite ca sursă de finanțare. Acesta ar fi un exemplu concret prin care am schimbat într-adevăr lucrurile la fața locului și Astfel am putea ajuta la apariția acelei identități europene prin intermediul sportului și a culturii. Astfel am putea restabili acea verigă care acum ne lipsește în uh, crearea identității europene. În același timp am consolidat și percepția pe care au cetățenii asupra Uniunii Europene. Deci v-aș fi foarte recunoscătoare dacă ne-ați sprijini pe parcursul președinției dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Belet are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră. Și cu tot respectul uh, pentru integritatea care este firul călăuzitor al președinției dumneavoastră, trebuie să vă spun că sunt de acord, uh, dragă colegă, în privința pe care ați menționat-o, da, legătura între uh, sport și sănătate, sportul de asemenea e important, cum spunea domnul Fisas în raportul său, însă în același timp țin să subliniez uh, importanța integrității. Și am niște întrebări specifice pentru dumneavoastră, domnule ministru. Ați spus că integritatea e o prioritate, însă haideți să intrăm în detalii. Agenții jucătorilor, de exemplu. Serviciile Comisiei au organizat o conferință extraordinară în legătură cu acești agenți acum câteva săptămâni și există și niște rezultate îngrijorătoare uh, dintr-un studiu al Comisiei de acum 2 ani cu privire la agenții sportivilor de multe ori comportamentul acestora e o amenințare la integritatea sportului. Deci aș vrea să știu dacă președinția daneză e gata să um, accelereze inițiativele, deoarece vedem că autoreglementarea nu funcționează. Am așteptat de ani de zile, vedem că nu e fezabil să facem ceva prin autoreglementare, deci sunteți gata să luați o hotărâre, să aveți o inițiativă juridică pentru a face presiune asupra celor implicați. Pe de altă parte, s-au făcut mai multe trimiteri la combaterea topajului, a meciurilor aranjate. Da, e important. Noi așteptăm o decizie pe, pe rol deci e foarte important Știți care este și poziția Agenției Mondiale Antidoping, OADA? Știți că se spune că trebuie folosite toate tehnologiile disponibile pentru a combate dopaj. Vorbim de analize ADN, de pașapoartele biomedicale ale sportivilor, deci sunteți gata să interveniți și să sprijiniți folosirea tuturor tehnologiilor disponibile pentru a combate dopajul. Deci dopajul și blaturile pun în pericol credibilitatea sportului. Vreți deci, să concretizați această prioritate și în legătură cu acest uh, tador? Eh, sì, grazie. Scuria. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că ne-ați explicat faptul că prin cultură putem depăși criza în care ne aflăm în continuare. Instituțiile culturale resimt uh, din plin efectele crizei actuale, asta o știm cu toții, și aș fi vrut să ne dați niște informații mai concrete în legătură cu angajamentul pe care și lea președinția daneză în ceea ce privește bugetul. Și aici mă voi referi la trei elemente. În primul rând, apărarea patrimoniului cultural european e o chestiune importantă pentru noi toți și e clar că lucrările de restaurare, de reabilitare se impun peste tot în Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește sportul, din uh, discuțiile anterioare am înțeles că mai există unii care nu cred că sportul ar trebui inclus în programul de educație permanentă, deci pe parcursul vieții. Deci ce credeți dumneavoastră? Ați include sau nu sportul? Ce inițiative concrete veți avea? Și acum voi reveni asupra voluntariatului. Anul 2011 a fost anul european al voluntariatului. Voluntariatul influențează o serie întreagă de sectoare. Deci ar vrea să știu cum vreți să valorificați voluntariatul, voluntariat uh, făcut de foarte mulți cetățeni. Domnul Fisas, vă mulțumesc. Am avut ocazia să ne întâlnim uh, anul trecut, am avut și o conversație foarte interesantă. Cultura e importantă și pentru mine, însă aș vrea să mă refer la sport, dacă îmi permiteți. Știți că am avut un uh, raport uh, susținut pe larg aici și sper ca săptămâna viitoare să fie adoptat și în mini-plenara de la Bruxelles. Mai mulți colegi, mai ales domnul Belet, s-a referit uh, și la sport și aș vrea să insist asupra unor uh, aspecte care, după părerea mea, necesită schimbări legislative în mai multe țări membre. Și aici intervine impulsul pe care îl puteți da dumneavoastră. S-a vorbit despre pariuri. Însă nu e vorba doar despre pariuri, e vorba și despre transparența în cadrul diferitelor organizații sportive, federații, federații naționale, internaționale sau europene. E o chestiune foarte importantă, deoarece corupția și pentru a evita corupția e nevoie de transparență. Deci transparența e un element fundamental. Acum, traficul de produse pentru dopaj. Eu cred că aici am putea uh, considera traficul asemănător cu cel de droguri nu ne gândim aici doar la sportul de înaltă performanță, ne gândim și la cluburile de amatori, influența pe care aceste substanțe pot să o aibă asupra tuturor sportivilor. Deci traficul cu aceste produse ar trebui urmărit îndeaproape, iar țările membre ar trebui să colaboreze mai mult pentru a combate violența, discriminările, uh, huliganii, comportamentele huliganilor – să se evite toate discriminările în, în funcție de rasă, de orientare sexuală și așa mai departe. În ceea ce privește sănătatea, aici cred că e important să vedem cum pot fi integrate anumite categorii sociale prin sport. Doamna Camerver vorbea despre fondurile structurale. Cred că ar fi foarte necesar să arătăm că fondurile structurale pot fi folosite atât pentru cultură cât și pentru sport. Sunt niște bani uh, importanți, niște fonduri importante și cred că am putea să le spunem statelor membre pe ce pot folosi acești bani, să le spunem mai clar. Vă mulțumesc, spune doamna Pac. Domnule ministru, s-a vorbit despre cultură și digitalizare. Ați vorbit întreagă despre asta. Însă, după părerea mea, ar trebui să arătăm foarte clar că atunci când vorbim de conținuturi digitale, ne referim la ceva care depășește cultura. Aici e vorba de șansele pe care le au tinerii, artiști, creatori de conținuturi culturale. E șansa pe care o au aș face cunoscute produsele. În cadrul agendei digitale vorbim despre transferul de date, aspecte tehnice și comerciale și vorbești, vorbim foarte puțin de aspectul cultural al problemei. Cred că există o abordare și în favoarea culturii, fie că e vorba de drepturi de autor, de problema transferului de date pe uh, dispozitivele mobile, precum tablete sau uh, telefoane inteligente. Aș vrea să știu dacă la nivel european vom avea ocazia să discutăm despre aceste lucruri, pentru că, din păcate, vorbim uh, destul de mult de alte aspecte și uităm de diversitatea culturală. Trebuie să vorbim de bunurile culturale și de noile creații. Aceste probleme trebuie incluse în dezbatere și aș vrea să știu dacă președinția daneză dorește să includă problema culturii în dezbaterea privind agenda digitală. Doamna Benarab Atu. Uh, da, vreau să știu cum uh, doriți să procedați, pentru că susțin aceeași poziție ca domnul Lockegaard și vreau să știu dacă veți acorda putere de codecizie Parlamentului European în domeniul culturii, ceea ce mi se pare foarte important. În al doilea rând, dacă considerăm sectorul cultural ca unul ce creează locuri de muncă, în această perioadă de criză, cultura ar putea fi uh, un uh, motor al societății și ar putea crea locuri de muncă și ar putea uh, susține uh, locurile de muncă deja existente. Care este părerea noastră în acest domeniu? Da? Mulțumesc, cred că v-ați înșelat. Avem uh, Uh, codecizie pe probleme de cultură, ne lipsește codecizia în domeniul cetățeniei. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, sigur că doamna președinte o să-mi aducă aminte dacă uit uh, să răspund la vreo întrebare. Sigur, cultura, cooperarea culturală cu țările terțe este o preocupare a uh, președinției daneze. Unul dintre exemple este Orientul Mijlociu, uh, un altul este primăvara arabă și felul în care se poate sprijini mișcarea Uh, democratică din lumea arabă. Sunt convins că, deși am și experiență în uh, uh, stabilirea de relații între artiști din parte, din, din această parte a lumii și artiști sau oameni din domeniul culturii din alte părți ale lumii. O modalitate o constituie um, relațiile instituționalizate și președinția se va concentra pe această uh, modalitate. Sunt deja în dialog cu unii dintre colegii miniștri în legătură cu această problemă. Domnul Lubicu a întrebat uh, ceva în legătură cu relațiile externe și poate, uh, dacă n-ar trebui să ne Uh, limităm la <clears throat> țările vecine și să lăsăm uh, mai uh, la coadă China, dar problema este aceea de a crea relații strânse cu China. Am fost acolo în urmă cu 10 zile și am vorbit cu ministrul adjunct al culturii care se ocupă de relații internaționale am discutat câteva idei uh, în legătură cu felul în care se pot uh, <clears throat> face progrese în această direcție și vom avea și o întâlnire la Bruxelles în legătură cu relațiile culturale dintre Uniunea Europeană și China. Este chiar uh, amuzant când am ajuns ieri la hotel, am găsit la recepție o, uh, un tank de ziare uh, în care, uh, figura, în care apărea interviul uh, pe care l acordasem uh, um, în China în legătură cu relațiile culturale Europa-China. E important să înțelegem obiectivele unei astfel de relații pentru că acestea se leagă de mișcările pentru democrație, um, se leagă de schimburile comerciale, economice și trebuie să vedem cultura și din această perspectivă. Este o parte din programul președinției daneze. S-a mai pus o întrebare în legătură cu drepturile de autor și digitalizarea. Mai mulți vorbitori au atins această chestiune. Este o discuție foarte controversată. Există două puncte de vedere. Unul spune că toată informația ar, ar trebui să fie disponibilă gratuit, iar celălalt că trebuie să protejăm drepturile de autor ale artiștilor. Ce este important pentru președinția daneză este să ne concentrăm asupra furtului, pentru că se practică furtul pe internet. Produse culturale, artistice sunt furate, filme, cărți și așa mai departe. Dacă noi, <clears throat> europenii, ne dorim o industrie creativă, trebuie să asigurăm drepturile artiștilor, pentru că Altfel, uh, subminăm acest potențial într-o zonă cu mare potențial de creștere, dacă nu, nu luăm acest lucru în serios. Deci, uh, uh, e o problemă de care președinția daneză este conștientă Iar această dezbatere are loc în aproape toate statele membre. Peste tot lumea încearcă să găsească echilibrul între aceste două puncte de vedere divergente, în același timp păstrând creșterea din uh, domeniul industriilor creative. Domnul, domnul Boris uh, vorbea despre câteva aspecte similare și sper că am răspuns și întrebării sale. Dânsul însă a pus și problema fondurilor structurale și o mai bună coordonare între aceste fonduri și celelalte resurse disponibile pentru încurajarea culturii este o idee bună. Se pot folosi fondurile structurale, fondurile sociale Mm, pentru finanțarea unor proiecte culturale. Am experiență și în acest uh, domeniu. În anii 80 aveam în Danemarca o rată mare a șomajului în rândul tinerilor și am folosit fonduri sociale pentru a porni o serie de proiecte culturale. Am creat și slujbe, uh, locuri de muncă permanente în acest fel și cred că important este să gândim lucrurile uh, prin combinarea diverselor uh, posibilități, uh, mai ales acum, în, domeniul, în, în vremuri de criză. Trebuie să găsim oportunități acolo unde ele lipsesc. Trebuie să gândim novator și să identificăm posibilitățile. Este felul meu de a aborda problema culturii în Uniunea Europeană. S-a mai pus problema rolului culturii și a artei în perioada de criză. Cum putem utiliza cultura și arta pentru a crea speranță într-un viitor mai bun, dar în același timp cum putem dezvolta industriile creatoare. Cred că ambele aspecte sunt uh, importante. Atunci când avem o criză economică, o criză politică, cum putem profita de cultură ca instrument dinamic pentru a induce speranța uh, cu toate provocările cu care ne confruntăm acum în Europa. Pe de parte, ne dorim uh, ca acest sector să crească, pentru că este unul dintre cele mai productive uh, și cu o rată de creștere foarte mare. Trebuie să realizăm că cultura are uh, două perspective. Se creează o nouă dinamică, se creează speranță și există, de asemenea, o creștere pe partea economică. Se creează locuri de muncă. Pe urmă au fost o serie de întrebări legate de sport. Am să răspund pe cât uh, pot mai bine, domnul Beret. Um, ați întrebat ce planuri avem și dacă ne vom concentra asupra agenților jucătorilor. Cred că este o surpriză pentru majoritatea dintre noi să vedem cât de mare este problema. Toate activitățile ilegale din uh, lumea sportului, uh, um, cum s-au extins și cum s-au diversificat, uh, vedem dopingul și nu vorbim aici doar despre um, sportul de performanță. Domnul Bilet spunea că dopingul există și în centrele de fitness, în sălile de gimnastică, de sport și dacă vedem care sunt uh, cifrele, statisticile, fenomenul este unul îngrijorător. Dopajul ilegal, vânzarea drogurilor, vânzarea uh, substanțelor pentru dopaj uh, ilegale pentru că în țara mea, de exemplu, anumite substanțe sunt în afara legii, trebuie să fie interzisă peste tot. În Danemarca avem deja câteva inițiative, am început un dialog cu administratorii sărilor de sport pentru crearea unui mediu în aceste săli de sport, unui mediu sigur în care oamenii pot merge să facă sport, copiii pot merge fără să intre în contact cu uh, Uh, substanțele pentru dopaj, uh, substanțe ilegale în majoritatea cazurilor. Vom uh, organiza la, la Copenhaga conferințe pe această temă, deci este, iată, o problemă care ne preocupă și asupra căreia ne aplecăm. S-a mai vorbit despre bugete. ca și colega mea, Cristina Antorini, ministrul uh, educației, um, îmi dau seama că există provocări foarte mari atunci când îți stabilești, pe de-o parte, niște obiective, pe de altă parte, având uh, probleme economice foarte mari. Negocierile au loc, după cum știm, în uh, forul ministrilor de finanțe. Nu este domeniul meu de competență, dar am reținut ce ați uh, spus pe această temă și voi uh, ține cont uh, de, voi ține seama de aceste uh, idei în activitatea mea viitoare. S-a mai vorbit despre discursurile pline de ură din uh, sport, de discriminarea între sexe, și rase, în zona asta am experiență personală. Am, făcut, am luat parte la nenumărate campanii publice împotriva urii exprimate pe arenele sportive și, sau în lumea sportului și uh, acesta va fi încă unul dintre subiectele de pe ordinea de zi a conferințelor care se vor, fi, se vor organiza la Copenhaganul uh, acesta. Ca și politicienii, sportivii sunt modele pentru tinerele generații și trebuie să discutăm uh, despre felul în care aceștia se Uh, despre, își proiectează imaginea. Doamna uh, Benarabatu a pus problema și doamna Vain au pus problema agendei digitale și a felului în care ne ocupăm de provocările din sectorul culturii dar cred că am răspuns deja la câteva dintre întrebările ce țin de acest domeniu. Pe de o parte, internetul creează acces la informație, se poate distribui cuno- cunoașterea, cunoș- cunoștințele se pot distribui, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim la drepturile autorilor, la drepturile artiștilor, fără de care nu ar exista o industrie creatoare. Deci, încă o dată, suntem conștienți de acest uh, lucru. Și ultima întrebare din partea doamnei Benarabatu. Nu, sincer să fiu, nu am înțeles foarte bine care era întrebarea, dar poate o puteți repeta ce ziceți. Erau două întrebări. Uh, ce doriți să faceți în legătură cu ratificarea Convenției UNESCO? E un punct care figurează și în documentul dumneavoastră și, în al doilea rând, sectorul cultural. Uh, în ceea ce privește sectorul cultural ca sector economic, creator de uh, locuri de muncă. Deci, cum uh, vedeți, cum abordați această idee? Øh, I, øh, I forhold til spørgsmålet omkring ratificering af øh, UNESCO În ceea ce privește ratificarea Convenției UNESCO, Ei bine, în Danemarca ne-am ocupat deja de această chestiune, pentru că este o chestiune importantă pentru noi. În plus, se integrează în politica președinției această dimensiune interculturală, care apare menționată și în document. Probabil nu se regăsească foarte sus pe lista priorităților, Însă e important pentru președinție să sublinieze avantajele diversității culturale și acesta este tocmai subiectul acestei convenții UNESCO. În ceea ce privește industriile creative, cred că deja am răspuns la întrebare. Cred că aceste industrii în prezent sunt printre puținele care înregistrează o creștere. Generează noi locuri de muncă și există încă potențial neexploatat acolo. Mă scuzați, în legătură cu codecizia, nu cred că domnul ministru s-a referit la această chestiune și, de asemenea, întrebarea privitoare la comunicare. Øh, det som, øh, det som øh, hvad hedder det, jeg selv er optaget af, og dermed også formandskabet er optaget af, det er, hvordan vi skaber en europæisk offentlighed. În prezent, la nivelul președinției, ne ocupăm de această sferă publică europeană. Lucrurile pot să înceapă în Bruxelles, dar se poate începe și în fiecare stat membru. E o problemă importantă. Pentru că dacă vrem într-adevăr să sporim gradul de coeziune și să creăm o identitate europeană comună, atunci avem nevoie de o sferă publică europeană. Unul dintre elementele care poate contribui la această dinamică este numai acest program Europa cetățenilor sau Europa pentru cetățeni și acest program și supunerea acestei teme unui proces decizional distinct, mă face să spun că doresc un dialog deschis cu această comisie cu privire la acest program. Sper că așa vom putea depăși unele dintre obstacolele formale din acest proces decizional. E important că președinția să aibă acest dialog cu Comisia dumneavoastră și, în opinia mea, domnul Lucigord are perfectă dreptate atunci când vorbește de nevoia de a întări opinia publică europeană comună prin intermediul parlamentelor naționale, dar de asemenea și prin media națională pentru a-i, face să ia mai în serios dezbaterea europeană. Și asta va stimula, la rândul ei, și dezbaterea politică la nivel național. Vă mulțumim, spune președinta. Probabil ar trebui să spunem și noi, domnului ministru, că domnul Lockegaard se referă la faptul că în acest program nu se vorbește de codecizie. Nu e vorba de implicarea Parlamentului European. În trecut, întotdeauna am avut codecizie, a fost menționată în acest program. Asta de când a existat codecizie, din 92. De aceea, consider că acest program care se referă la noi ca politicieni reprezentând o anumită circumscripție. Bine, tocmai acest program nu face obiectul codeciziei, că în acest caz trebuie să acceptăm deciziile luate de alții. Um, acest, acest lucru este oarecum uh, disconcertant. Și vom lupta împotriva acestui lucru cu mijloace juridice. M-am consultat cu serviciul juridic, i-am rugat să-mi dea un aviz în acest sens. Pentru că nu pot să-mi închipui că lucrurile pot să stea așa, mai ales după adoptarea tratatului de la Lisabona. E aproape incredibil. Deci, domnule ministru, dacă nu puteți face nimic la Consiliu, atunci măcar să sprijiniți opinia noastră că noi ar trebui să fim implicați într-o procedură de codecizie cu dumneavoastră, pentru că doar împreună vom putea găsi cele mai bune soluții. Să vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit și să le mulțumesc colegilor pentru dezbaterea animată pe care au creat aici. Vă, mulțum- vă urăm succes. Vă mulțumim. Trecem astfel la punctul 13 de pe ordinea de zi, Anul European al Cetățenilor. Domnule Vergia, aveți cuvântul. Je m'excuse. Huh? Whole is leaving. Est-ce que tout le monde, eh, all those people who don't want to assist the next uh, discussion on citizenship, please, could you make a little bit a eh, hurry? Vă rog să vă grăbiți să părăsiți sala. Madame Vergia, je vous donne la parole. Aveți cuvântul, doamnă Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi prezenta proiectul de aviz legislativ privind uh, Anul European al Cetățenilor 2013. E un raport care vine în continuarea raportului uh, domnului Lăcăgar privind uh, obstacolele în calea cetățeniei. Da, în 2013 se vor împlini 20 de ani de la înființarea cetățeniei europene și, de asemenea, va fi anul de, dinaintea renoirii Parlamentului European. Deci e un an când trebuie să repunem în valoare articolul 1 din tratatul de la Lisabona, o nouă etapă de creare o, a unei uniuni din ce în ce mai strânse între statele membre totul într-un spirit de deschidere și respect față de cetățeni. Însă nu despre asta discutăm astăzi. Anul european ar trebui să fie ocazia de a dezbate cu cetățenii doar pentru a întreba măcar uh, ce cred despre o participare cetățenească la construcția europeană pentru a le arăta cât de mult prețuim participarea lor. Însă decizia prezentată e departe de așa ceva. Din cauza temeiului juridic, ne spune Comisia, propunerea ne închide într-o viziune foarte îngustă asupra cetățeniei. O noțiune pe care o respinge, de altfel, deoarece nu se propune un an european al cetățeniei, așa cum am propus noi în raportul privind drepturile fundamentale, ci un an european al cetățenilor, ceea ce nu e același lucru. Și asta se declară în propunerea făcută putem rezuma problema pusă de comisie în felul următor. Prăpastia care apare între cetățeni și instituții este datorată faptului că cetățenii au niște drepturi pe care nu le cunosc, ceea ce e suficient, după părerea mea. Mai rău, drept, viziunea asupra celor drepturi se referă la drepturile privind libera circulație și la obstacolele care împiedică pe cetățeni să se instaleze într-o altă țară decât cea de origine. Te se dă ideea că e vorba de a înlătura obstacolele împotriva liberei circulații. Vă reamintesc că în 2006 am avut un an european al mobilității și nu are niciun rost să facem același lucru și acum în uh, anul european al cetățeniei, deși toate problemele, deși nu au dispărut toate problemele legate de mobilitate. După discuțiile cu raportorii din umbră, atât de aici cât și de la Libe, ce sunt raportor din umbră și acolo, noi nu ne recunoaștem în această percepție, în această viziune îngustă prezentată de comisie. Deci vrem să remediem lucrurile, să se țină cont de dimensiunea educativă și culturală a cetățeniei și mai pe larg să cerem să se țină cont de progresele pe care le prezintă în acest domeniu tratatul de la Lisabona. Deci multe progrese pot fi făcute. Aceste aspecte nu spun că nu ar fi uh, ținute, nu ar fi luate în calcul de comisie, însă doar uh, întreagă. Trebuie să vedem cum putem uh, progresa prin uh, acest an al cetățeniei. E o decizie legislativă și există vreo 30 de propuneri referitoare, majoritatea dintre ele se referă, jumătate dintre ele se referă la preambul, e vorba de educația democratică, de educația civică, de includerea unei învățări precoce în legătură cu instituțiile europene, a dimensiunilor istorice, vorba și de folosirea diferitelor programe educative și culturale pentru a înlesni cetățenilor să dobândească aceste cunoștințe în legătură cu Uniunea Europeană. De asemenea, amendamente privind libertatea de expresie și rolul mijloacelor de comunicare, dimensiunea culturală, faptul că trebuie recunoscută și respectată diversitatea culturală, ca și multiculturalismul. O grijă constantă este să asociem toate părțile implicate, insistând asupra rolul pe care asupra rolului tinerilor nu voi prezenta în detaliu toate amendamentele, însă insist asupra unor elemente. În primul rând, temeiul juridic. Comisia și-a bazat propunerea pe articolul 21, alineatul 2, numai. De aceea avem această viziune. Aproape că nici nu se face trimitere la articolul 20, alineatul 1 și nici măcar la articolele 10 și 11 privind democrația participativă și uh, relațiile instituțiilor uh, cu societatea civilă. Eu nu propun amendamente privind modificarea temeiului juridic, însă majoritatea amendamentelor se referă la asta. Primul amendament, ca și amendamentele care există asupra articolelor 165 și 166 deci din tratat, tocmai asta fac. Schimbarea temeiului juridic poate avea urmări în legătură cu competențele Parlamentului European, deoarece din câte ne spune Comisia, dacă schimbăm temeiul juridic, ieșim din procesul de codecizie de travailler en étroite relation. Vă propun <laughs> să colaborăm strâns cu Comisia Libe, care este de acord cu acest punct de vedere. Cu cât facem mai multe modificări la propunerea Comisiei, cu atât discuțiile vor fi mai grele cu Consiliul și cu atât vom acumula mai multe întârzieri în legătură cu punerea în a deciziei. Acestea sunt neliniștile comisiei care își dorește ca această decizie să fie înainte, um, adoptată înainte de luna iunie pentru ca toate lucrările să poată fi lansate în vederea anului 2013, anul european al cetățeniei. Amendamentele 8 și 17 privind mobilizarea programelor sunt importante. Acum au loc negocierile bugetare și avem temeri legate de modificarea unor programe. De aceea acest an european al cetățeniei e ocazie de a pune în valoare programele care au un efect pozitiv asupra cetățenilor. Un al treilea element acum, bugetul. Acest an european al cetățenilor, dacă e să facem cum spune Comisia, va fi anul cu bugetul cel mai redus. milion de euro. Și să vă dau exemple, deci pentru sărăcie și pentru alte elemente, sumele sunt mult mai importante. Comisia spune că vor fi mobilizate și alte programe, însă eu am fost raportor din umbră la anul european privind voluntariatul și atunci ni s-a spus același lucru. Am cerut comisiei să ne spună clar cum vede lucrurile, ce programe cred ei uh, că pot fi mobilizate. Aștept uh, propunerile comisiei și bineînțeles că vă voi înștiința și pe dumneavoastră cât mai repede. Cu sau fără schimbarea temeiului juridic, trebuie să reechilibrăm textul acestei propuneri de decizie pentru ca ea să țină cont de toate dimensiunile cetățeniei europene. Ecosocul, Comitetul Regiunilor, de asemenea, sunt de aceeași părere, ca și Libe de altfel, și ar fi interesant să vedem ce lucrări, ce studii au uh, întreprins aceste două organizații. În concluzie, cred că acest an european al cetățeniei poate și trebuie să fie ocazia de a lansa dezbateri în legătură cu uh, problemele actuale, însă, din păcate, propunerea pe care o avem acum nu se ridică la înălțime. Le mulțumesc acum raportorilor din umbră, colaboratorilor acestora, reprezentanților comisiei, pentru tot ceea ce am făcut. Le mulțumesc celor de la DG Comunicare, care m-au ajutat foarte mult. Îi mulțumesc directorului general. Și vreau să vă atrag atenția și asupra termenelor niște termene foarte strânse. Vom discuta despre asta, să aveți o săptămână pentru a face propuneri de amendamente. De ce așa de puțin timp? Deci dacă vrem ca și cei de la LIBE să țină cont de amendamentele noastre, trebuie să reacționăm foarte rapid. Și vă propun o nouă reuniune cu raportorii din umbră la Strasburg pentru a putea continua lucrările împreună. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Madame Vergia. Vă mulțumesc, doamnă Vergia. Domnul Scuri are cuvântul. Sí, <clears throat> grazie, Presidente. Eu... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Necesità sul bilanț. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportoare în legătură cu bugetul și cu îngrijorările care decurg de acolo. Putem să avem un an european de astfel de importanță, cu, atât, cu resurse atât de limitate. Prin urmare, consider că este necesar să revizuiască acea componentă a bugetului. Multe dintre cele spuse de doamna Vergian se referă la acest an european al cetățeniei. Doamna comisar vorbea de anul european al cetățenilor și a prezentat o serie de motive pentru care numele este acesta. Deci întreb pe reprezentanții comisiei acest lucru. O să începem de la bun început cu un astfel de conflict și o să dureze o vreme până se adopte o formă finală? Asta ar fi o primă chestiune pe care trebuie să o clarificăm. Trebuie să știm uh, foarte bine în ce direcție ne îndreptăm. Președinta, mulțumim. Întotdeauna am avut această impresie că Comisia se gândea la Regatul Unit în încercarea de a evita cuvântul citizenship, cetățenie. Nu, nu cred însă că noi ar trebui să ne îndoim de existența acestei cetățenii reprezentantul Comisiei, ce, ce părere aveți? Care dintre dumneavoastră intervine? Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei doamna Vergia pentru activitatea depusă și pentru colaborarea constructivă pe care am avut-o. Evident, cultura și educația sunt dimensiuni importante ale acestui an european al cetățenilor. Și, evident, cetățenia europeană este legată inextricabil de cultură, de drepturi, de acces la cultură și așa mai departe. Și de aceea Comisia salută inițiativele care se regăsesc în această platformă culturală, cum ar fi Un suflet pentru Europa și alte programe. Este însă foarte limpede pentru noi că acum când discutăm despre criza economică și financiară, vorbim de o criză de încredere, bine, trebuie să putem demonstra că Uniunea Europeană este partea soluției, pentru că altfel și în mod just am putea fi văzuți ca o parte a problemei și prin urmare Comisia consideră că trebuie să explice aplicăm mai bine ce face Europa în materie de posibilități și soluții ce oferă Europa cetățenilor în prezent. Și prin asta, o să spun în termeni foarte, foarte concreți. Tot de aceea am înțeles că pentru noi există o corelare directă între drepturi, angajament politic și participare civică. Există deci, un fir roșu aici. Când vorbim de cetățenie, pentru că asta era una din întrebări, când îi întrebăm pe cetățenii europeni la ce vă gândiți când vorbim de cetățenie, e bine, ei se gândesc în esență la libertate de mișcare ca drept fundamental, libera circulație a persoanelor. Asta se regăsește în rapoarte, în rezoluțiile pe care le-am primit din partea Parlamentului. Cetățenii nu știu ce drepturi și oportunități le oferă Uniunea Europeană. Cum îi poate ajuta să-și trăiască viețile mai bine și să utilizeze aceste oportunități care li se oferă. Deci pentru noi este vorba și de a identifica anumite obstacole, însă în ultimă instanță e vorba de a uh, conștientiza cetățenii, de a stimula dezbaterea între cetățeni la nivelul comunității și e vorba de drepturi cetățenești care nu se limitează doar la libera circulație a persoanelor. Pentru că sunt multe drepturi care derivă din acestea și care ating toate domeniile, drepturi sociale, asistență socială, drepturi deosebit de importante pentru cetățeni. De asemenea, am spus că o să folosim acest an european al cetățenilor ca un termen care să acopere o diversitate mare de activități, un termen generic care poate îngloba mai multe componente. Pentru noi, anul european al cetățenilor presupune o, o abordare mai inclusivă decât strict, titulatura strictă de an al cetățeniei. Ne adresăm tuturor cetățenilor europeni, tineri, școli și așa, școlari și așa mai departe, însă nu vrem să excludem niciun grup. Raportarea s-a referit și la faptul că nu menționăm noile drepturi care se regăsesc în tratatul de la Lisabona. E bine, lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că facem trimitere și la articole 10 și 11, noua inițiativă civică pe care vrem să o punem în mișcare în acest an și de asemenea s-a vorbit și despre ce alte programe ar putea fi mobilizate. Bine, există o listă lungă de programe și politici la care putem recurge în acest an. Unele dintre ele țin de EAC. Am folosit uh, In Action, avem alte programe pe ocuparea forței de muncă, tineret și așa mai departe. O să vă, vă dau o listă, dacă doriți, de astfel de programe potențiale și alte instrumente aflate la dispoziția Comisiei și la care putem recurge. Suntem pe cale de a discuta cu toți partenerii noștri în interiorul Comisiei însă contăm și pe o colaborare strânsă cu societatea civilă. Există o alianță de organizații ale societății civile care e pe cale de a se naște și acest grup este un partener al Comisiei în încercarea de a fructifica la maximum acest an. Evident, contăm uh, și pe sprijinul tuturor instituțiilor și dorim ca acest an, care nu presupune abordare de sus în jos. Comisia nu spune aceste chestiuni trebuie să le discutați în acest an. Nu, abordarea este de jos în sus. E vorba de dezbatere largă, de participare largă și în ultimă instanță este vorba despre ceea ce așteaptă cetățenii Uniunii Europene de la această Uniune. E vorba de a mobiliza toți protagoniștii de la nivelul societății civile și de la nivel instituțional o întrebare se referea la buget. Era vorba de ce programe, ce alte programe putem mobiliza. Bine, vrem să ne asigurăm că toate dimensiunile se regăsesc în acest demers, în acest caz am decis să nu solicităm fonduri suplimentare, pentru că e criză. Și pentru că de multe ori s-a spus că acești ani europeni costă bani și rezultatele nu sunt totdeauna foarte clare. Deci vom mobiliza ce avem noi ca instrumente, programe politici disponibile și împreună cu societatea civilă, cu organizațiile din societatea civilă, sperăm să putem pune la oaltă un buget suficient. Milionul alocat ne ajunge pentru a demara, crea această structură necesară. Asta înseamnă coordonare și colaborare cu alți parteneri. Ideea centrală a acestui an Bine, în contextul raportului privind cetățenia și a faptului că cetățenii nu pot beneficia de aceste drepturi pentru că nu le cunosc. Prin urmare, am dori să subliniem că, așa cum se spune în text și în temeiul juridic, punctul central este propunerea comisiei și sperăm că această explicație va fi acceptată și de comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare. Întrebarea era de ce ați ales alt titlu? Ce se ascunde sub acest nou titlu? Citizenship There is no special legal basis for... Nu există un temei juridic privind cetățenia în tratat și de aceea am ales niște articole care se referă la drepturile suplimentare conferite cetățenilor pe lângă cetățenia națională. Și în textul tratatului este vorba de drepturile cetățenilor. Nu Nu am schimbat titlul din cauza dezbaterii din Marea Britanie. El a deja dit nu va... Doamna raportor ne-a spus deja că pe 1 februarie este termenul uh, pentru amendamente, deci numai o săptămână, însă vom încerca să îmbunătățim textul dacă mai e nevoie. Ne vom reuni după aceea la Strasburg. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și încheiem aici dezbaterea pe marginea acestui punct. 14. Aprobarea deciziilor luate de coordonatori. Obiecții? Ieri v-am uh, întrebat în legătură cu acea scrisoare lui Alvarez, doamna Cam Camevert. Mulțumesc. Referitor la cel de-al doilea punct, și anume să cerem să se facă un studiu privind agențiile sportivi, agenții sportivilor. Da, dar dacă acest studiu se va limita doar la fotbal, nu e ok, nu e în regulă în legătură cu impresarii. sport există mari probleme, nu doar în fotbal. În fotbal cel puțin există oarecare formă de autoreglementare. Și mă întreb de ce nu am putea avea un studiu în legătură cu întreg domeniul sportiv. Da, e justificat, spune doamna Pac, putem uh, avea un studiu și pentru uh, în not, ciclism. Celor care vor uh, redacta studiul, vom spune că trebuie să trateze întreg domeniul sportiv. Nu mai aveți alte comentarii? Am adoptat deci deciziile luate de coordonator. Următoarea reuniune va avea loc pe 29 februarie. O zi întreagă, nu o jumătate de zi ca astăzi. Vă mulțumesc! Sunt convinsă că vom obține rezultate bune. Închei uh, ședința. Poftă bună!